Please, uh, can you be seated? Vă rog să luați loc. Îmi pare rău, extrem de rău pentru întârziere. Am avut o ședință cu ușile închise uh, pe chestiuni foarte importante. Președintele a hotărât să o prelungească uh, puțin mai mult, deci vă propun să trecem imediat la audiere ca să avem uh, suficient timp pentru această dezbatere importantă. Domnul Langen. Herr amtierender Domnule președinte în funcție, nu este vorba de dumneavoastră, însă organizarea. În fața uși, ușii așteaptă 100 de oameni începerea unei audieri și este vorba până la urmă nu doar de uh, de civilizația de care, dăm, uh, de care trebuie să dăm dovadă. Trebuie să ne respectăm calendarul. Din păcate, președintele nostru a plecat și trebuie să vorbesc cu dumneavoastră și vă rog să îi atrageți atenția pe viitor că Uh, termenele trebuie să fie respectate. Mulțumesc, domnule Langen. Asta am încercat uh, să fac în urmă câteva minute. Nu s-a rezolvat problema, dar o să repet, pentru că, într-adevăr, foarte multe persoane au așteptat în fața ușii și îmi pare foarte rău. Deci, haideți să nu mai pierdem timpul uh, am discutat încă o dată cu președintele. Avem câteodată probleme de organizare, dar de această dată este vorba de o chestiune foarte importantă Sigur că toate subiectele sunt extrem de importante și sunt de acord cu domnul Lang, dar într-adevăr este unul dintre subiectul cel mai important pe care îl discutăm. Deci, aș dori să începem. Aș dori în primul rând să urez uh, un călduros bun venit uh, invitațiilor noastre la această audiere uh, publică. Tema este spre un sistem TVA al UE definitiv pentru cei care sunt prezenți și pentru cei care vor uh, sosi mai târziu. După cum știți, această audiere va fi transmisă pe internet și puteți uh, urmări această dezbatere și mai târziu. Cred că este un, un, unul dintre uh, aspectele cele mai importante pe ordinea noastră de zi economică. Uh, știți că regimul TVA se numește temporar, e cam ciudat, dar uh, noi, Uniunea Europeană, avem, uh, avem pierderi foarte importante, cam de 150 de miliarde de euro de pe urma necolectării TVA și Comisia este convinsă că această propunere va încerca să elimine o parte foarte mare a acestei pierderi. Încă nu avem o propunere definitivă din partea Comisiei, dar știm cam în ce ar putea consta și uh, Uh, scopul acestei audieri este să primim uh, invitații din partea factorilor uh, implicați, să discutăm propunerile concrete ale acestor propuneri și sunt sigur că colegii vor pune și întrebări detaliate. Iată cum vom proceda în această după masă. Deci voi cere fiecărui expert prezent să ne prezinte subiectul în 5 minute, după care vom da cuvântul raportorilor alternativi pe dosarele TVA Uh, vor avea trei minute, după care vor primi uh, experții două minute pentru răspunsuri, după aceea vom avea o procedură de tip catch the eye, vom încerca să prelungim puțin dezbaterea ca să dăm uh, ocazia tuturor să ia cuvântul. Nu vă mai răpesc prea mult timp, aș dori să dau cuvântul acum doamnei Maria Elena Scopio, care este șef de unitate la Comisia Europeană, la fiscalitate indirectă și administrație fiscală. Ea a fost și consilier al domnului comisar Moscovici, uh, este juristă de formație, uh, călătorește în întreaga europeană pentru a încerca să explică ce și facem noi și de ce facem acest lucru. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult uh, pentru că a participat și la dezbaterea de la Praga, a fost foarte interesant. Așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Vă rog dacă se poate să nu vă depășiți cele 5 minute ca să avem timp pentru dezbatere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. E onoare pentru noi să participăm la această audiere în prezența dumneavoastră. Este pentru prima dată când încerc să explic nu numai care este, în ce va consta regimul definitiv, care a fost descris elocvent de către domnul președinte, ci și uh, alte propuneri care fac parte din strategia noastră pentru a uh, crea un sistem definitiv a. Uh, cu toții uh, sunteți conștienți uh, de faptul că dorim ca Europa să fie mai uh, simplă, mai uh, puțin susceptibilă fraudelor și uh, modernizată, în pas cu secolul 21. Trebuie să ținem cont nu numai de schimbările din societățile noastre, ci și să ținem cont de uh, ce ne va permite să uh, avem mai mare grijă de resursele noastre, să nu exercităm presiune asupra fiscalității, ci să uh, prevenim uh, evaziunea fiscală mai ales. Și în acest sens, în planul său de acțiune din, de anul trecut, uh, Comisia a prezentat o serie de propuneri uh, care trebuie menționată. Unele au fost deja adoptate uh, cu o viteză amețitoare, altele fac obiectul dezbaterilor, iar o ultimă categorie trebuie încă să fie prezentate. Aș începe cu propunerea noastră de bază, cea care va da tonul tuturor celorlalte uh, propuneri uh, și care a inspirat activitatea noastră în ultimile luni. Am uh, avut acest regim tranzițional prea mult. Ne doream să-l avem până când vom fi ajuns la un regim definitiv pe baza țării de origine, dar a fost imposibil. Și deci, am luat această decizie de a ne îndrepta spre un sistem definitiv pe baza destinației nu, această propunere nu a fost inclusă în niciun uh, act legislativ, nici măcar ca o măsură declaratorie, dar o astfel de uh, declarație a fost uh, adoptată anul trecut în octombrie și face obiectul dezbaterilor de la conținut. Și ne bazăm pe articolul 402, conform căruia regimul TVA va fi bazat pe destinație și va funcționi astfel, funcționa astfel încât să, mm, să, să caracterizeze măsurile Uh, specifice. Încercăm să ne asigurăm uh, între timp că regimul uh, tradițional funcționează mai bine și de aceea au fost adoptate anumite măsuri de către Comisie în baza noțiunii foarte importante a persoanei impozabile certificate. E o parte integrantă a sistemului nou care ne va permite să avem o introducere treptată Uh, acestei așa numite revoluții uh, coperniciene uh, în ce privește aplicarea regimului TVA. Dar nu numai că e o rezoluție coperniciană, ci va fi și o nouă renaștere fiscală, pentru că am avut și alte propuneri care completează această schimbare de bază. Alte propuneri care își au ca scop simplificarea sistemului, mai ales pentru IMM-uri. E vorba de o propunere adoptată în ianuarie anul curent, și apoi avem și măsuri secundare legate de felul în care se aplică ratele TVA, tot o măsură adoptată în ianuarie anul curent. Un alt element important al parchetului nostru reprezintă noile măsuri cu privire la cooperarea administrativă. Principiile și politicile sunt foarte importante, dar felul în care ele sunt puse în aplicare e și mai important și trebuie ca statele noastre să aibă posibilitatea și instrumentele de a coopera în mod eficient pentru a se asigura că uh, principiile pe care încercăm să le uh, uh, șlefuim sunt cu adevărat bine puse în aplicare. Și de aceea am avut o propunere care tocmai a fost uh, adoptată de Comisia în decembrie anul trecut uh, și care uh, e dezbătută acum într-un spirit foarte constructiv de către Consiliu. Și Uh, sperăm ca adoptarea să se facă cât mai repede cu putință și aceasta în interesul statelor membre, al cetățenilor uh, care își plătesc taxele și impozitele, în interesul consumatorilor și al uh, companiilor care sunt parte integrantă a societății și a economiei noastre. Mă bucur să particip la această audiere astăzi pentru că toate măsurile trebuie să fie văzute ca un tot, un întreg, ca un efort comun spre Uh, un nou sistem TVA uh, complet diferit și în încheiere aș dori să vă dau o veste bună. S-a adoptat cu unanimitate, uh, s-au adoptat noi reguli cu privire la TVA pentru vânzările la distanță. E o prelungire a principiilor pe care dorim să le aplicăm și în regimul definitiv, așa numitul ghișe unic, One Stop Shop. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumim și noi uh, pentru această prezentare introductivă și pentru faptul că ați respectat uh, cu strictețe timpul. Uh, acum îmi revine onoarea să dau cuvântul doamnei profesor Rita de la Feria. E o persoană cu o mare influență în domeniul fiscal, nu este doar părerea mea, ci și a comunității internaționale Uh, ea este în topul 50 de uh, persoanelor, al persoanelor cele mai influente în domeniul uh, fiscalității. E profesor la Universitatea Leeds, activează și la Centrul de Fiscalitate de la Oxford și este și profesor contributor la Universitatea de la Lisabona. Am avut privilegiul să o întâlnesc uh, la mai multe audieri de la Parlament, uh, dar și la uh, evenimentul nostru de la Londra. Deci, încă o dată, Rita, mă bucur foarte mult pentru prezența și dori să-ți dau cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, vă mulțumesc frumos că m-ați invitat și că îmi dați ocazia să fac propuneri despre această propunere. Principalul subiect al prezentării mele rapide va fi cota TVA, această parte a propunerei dar înainte de a vorbi concret despre cotele de TVA, vreau să felicit Comisia pentru faptul că a făcut progres în ce privește regimul definitiv de TVA. Atunci când mi-am scris eu lucrarea de doctorat, deja vorbeam despre uh, întreruperea tranziției și cred că în sfârșit se va încheia această perioadă de tranziție. Sper că peste câteva luni, nu peste câțiva ani. Sunt însă uh, grijorată de propunerea privind cotele de TVA. Nu vreau să fac o analiză amănunțită a contextului și a evoluției uh, cotelor de TVA, și nu vreau de asemenea să vorbesc despre consecințele economice și juridice pe care le au cotele de TVA. Însă am trimis comisiei o serie de articole pe care le-am scris pe acest subiect și care sper că vor uh, constitui uh, uh, un background pentru comentariile mele de astăzi. Principalul meu obiectiv astăzi este să încerc să înțeleg ce se întâmplă, să vedem în ce cadru uh, și să trag semnalul de alarmă pentru că cred că această propunere prezintă mai multe riscuri. Am încercat să armonizăm sistemul de TVA și cota de TVA de 50 de ani, din anii 60. Propunere după propunere, încetul cu încetul, am încercat să ajungem la o uh, cotă comună de TVA. Această propunere pe care Comisia o prezintă acum reprezintă un transfer în abordarea cotelor de TVA. Dacă propunerea este adoptată, se va ajunge la o dezarmonizare totală a ratelor de TVA din Europa. Comisia își justifică schimbarea radicală de atitudine prin faptul că regimul de TVA definitiv nu are nevoie de o armonizare a ratelor de TVA. Eu sunt total în dezacord cu această premisă și, prin urmare, sunt de, în total dezacord cu concluzia. Dacă spui că nu mai ai cumpărături, achiziții transfrontaliere, atunci n-ai nevoie de uh, uh rate armonizată de TVA. Dar uh, achizițiile comerciale transfrontaliere nu sunt singurele care justifică o rată armonizată a TVA-ului. Așa cum spune Comisia, dacă propunerea este adoptată, statele membre vor avea suficientă marjă de manevră pentru a-și modifica cota de TVA. Acest lucru, în mod inevitabil, necesar, va uh, crește diferențele dintre ratele de TVA peste tot în Europa. În plus, după părerea mea, în mod inevitabil se va aduce la o erodare a bazei de impunere. Deci se va reduce uh, ratele standard ale TVA-ului, dar se vor reduce și veniturile fiscale pentru bugeturi. Ani la rând, statele membre au făcut presiuni ca să modifice codele de TVA și bănuiesc că, deși nu pot să fiu 100% sigură, că este una dintre cauzele pentru care Comisia a venit cu această propunere acum. Dar aceste presiuni politice, de fapt, vor fi și mai mari după dezarmonizare. Acum statele membre pot doar să spună putem să modificăm datorită regulilor Uh, de TVA european. Dar dacă nu va mai exista armonizare, statele membre nu vor mai putea să dea vina pe uh, uh, cota europeană de TVA. Și va fi foarte greu să reziști tentației. Totul ar fi minunat dacă folosirea ratelor reduse de TVA și erodarea bazei de impunere ar fi o politică bună. Problema este că nu este o politică bună. Motivul pentru care avem cote reduse de TVA este pentru că vrem să uh, îi protejăm pe cei mai săraci, cei cu venituri mici și pentru că vrem să uh, creștem consumul uh, produselor respective. Totul depinde de un singur factor, scăderea prețului. Însă, de fiecare dată când am încercat în mod empiric să măsurăm scăderea prețurilor, ca fiind o consecință a reducerii cotei TVA, de fapt nu am ajuns la nicio concluzie. Piața este foarte rezistentă la reducerea cotelor de TVA și ce se întâmplă este că retailerii absorbă această reducere. Deci, concret, ce se întâmplă? Subvenționăm anumite sectoare și mai mult. Chiar dacă ar funcționa, chiar dacă prețul ar fi scăzut, ați avea atunci o altă consecință și anume, dacă vă uitați la modurile de consum, chiar și pe bunurile de bază, cei mai bogați din societățile noastre sunt cei care consumă cantitățile cele mai mari. Deci, indiferent dacă vă uitați la prețul pâinii, al laptelui și așa mai departe, bogații consumă mai mult. Și atunci ce se întâmplă dacă reduci cota de TVA? De fapt, tot bogaților le faci un serviciu. Știu că poate să pară contraintuitiv, dar din punct de vedere statistic, cei mai bogați din societatea noastră beneficiază în cea mai mare măsură de reducerea uh, ratei de TVA. Deci chiar dacă vorbiți despre pâine, lapte uh, sau, sau alte produse de bază, cei mai bogați vor avea de profitat și vom pierde din venituri pe care am putea să le folosim pentru serviciile publice ca să-i protejăm pe săraci. Pentru toate aceste motive, reducerea uh, cotei de TVA, deși poate să pară un plan foarte atrăgător, nu este de fapt uh, așa cum pare la prima vedere. În concluzie, dincolo de consecințele economice și juridice, cred că această propunere nu este constituțională. Spun acest lucru deoarece nu cred că se încadrează în temeiul juridic al articolului 100. Uh, uh, 13, pentru că acest articol spune că legislația adoptată de Uniunea Europeană în scopul de TVA trebuie să aibă o natură de armonizare și să îmbunătățească funcționarea pieței unice. Această propunere, potrivit mm, analizei mele, nu îndeplinește niciunul dintre aceste obiective. Închei folosind o propoziție care mi este dragă. În 1985, Comisia Europeană a prezentat uh, Cartea Albă pentru a stabili uh, um, o nouă formă de uh, um, piață unică și atunci a spus că uh, nu pot să trădeze părinții uh, fondatori ai comunității și uh, ei trebuie să facă un pas pentru a respecta complet tratatele. Uh, pentru că altfel nu vor permite oamenilor să aibă un viitor prosper. Și i-au spus că să nu se spună niciodată că nu am putut să fim la înălțimea provocării. Ce s-a spus în Cartea Albă din 1985 este uh, valabil și astăzi. Știu că ce vă spun eu este contraintuitiv, știu că vă cer să aveți încredere, dar vă rog frumos să fiți la înălțime și să faceți politici bazându-vă pe o analiză Uh, uh, sănătoasă economică. Vă mulțumesc că ați avut o intervenție atât de interesantă cât am uitat să mă mai uit la ceas. Mm, mm, gluma proastă este că am început cu 20 de minute mai târziu. Spun bun venit acum lui Ina Lejan, partener la, în politici taxale la Law Square a lucrat de mai mult de 30 de ani în domeniul fiscalității, concentrându-se pe consiliere în domeniul fiscal. Yes, a fost activă în multe state din Europeană, deci trecem de la comisie, la lumea academică și acum la juriști activi în uh, domeniul fiscal. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc stimați eurodeputați, pentru că m-ați invitat să particip la această audiere importantă. Mi s-a cerut să mă pronunț în legătură cu persoana impozabilă atestată. Aș dori să vă aduc aminte că o persoană impozabilă în cadrul sistemului uh, uh, TVA sunt colectorii neplătiți de TVA. Informațiile ne arată că există cam 37 de milioane de euro de întreprinderi care uh, au, această, au acest statut. Uh, un număr important, milioane din acești operatori sunt uh, activi în tranzacții în interiorul Uniunii Europene, aproximativ 50% în intragrupuri din aceeași societate comercială datorită lanțurilor de aprovizionare atât de integrate. Se pune întrebarea dacă uh, trebuie să introducem noi categorii. Pentru că orice or, o, o persoană impozabilă ar uh, avea de, de câștigat în de pe urma măsurilor de reparații rapidă, de exemplu, propusă de Comisia Europeană. Și, în ultimul uh, regim, ar putea să profită de beneficiile noului sistem. Nu cred însă că se poate răspunde cu da la această întrebare. Permiteți-mi drept urmare să vă spun câteva uh, motive și o să găsiți mai multe în documentul pe care vi l-am uh, transmis câteva preocupări. Dacă ești un uh, operator autorizat economic, te califici ca fiind să devii o persoană impozabilă atestată, însă pentru, trebuie îndeplinite anumite, îndeplinite anumite condiții. Pentru a deveni o asemenea persoană impozabilă atestată, ar trebui să respecti uh, condiții diferite. Deci și acestea ar trebui să fie revizuite. În al doilea rând, ar apărea un cost uh, fundamental pentru operatorii legitimi care ar putea să creeze bariere uh, în fața, mai ales pentru startup-uri, uh, micro-întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. Și orice operator economic, de fiecare dată când ar face o tranzacție, ar trebui să verifice dacă clientul dispune de un număr valabil TVA și, în plus, ar trebui să verifice dacă uh, clientul său are sau nu statutul persoana impozabilă atestată. Și acest lucru va trebui verificat uh, pentru fiecare tranzacție în parte, nu o singură dată. Apoi, există, um, există în continuare și un alt uh, um, risc, distribuirea care va fi distribuit peste tot în Uniunea Europeană. riscul fraudei ar exista în continuare, identitatea unei persoane impozabile atestate ar putea să fie preluată de cei care doresc să înșele uh, sistemul TVA și să-l fraudeze și în plus am introduce, cel puțin în sistemul TVA definitiv, două modele de colectare a TVA intra-european. TVA-ul va fi colectat fie de pe urma clienților care nu au, care nu au statutul de persoană impozabilă atestată și datorită unui statut dublu, de fapt, a fi confruntați cu posibilitatea continuării modelelor actuale de fraudare a sistemului TVA. Putem să ne întrebăm care ar putea să fie alternativele. Una din alternative ar fi rezolvarea um, motivului uh, fundamental care duce la frauda cu TVA. Trebuie să revizuim profund modul în care sunt înregistrate societățile comerciale. Ar trebui să creăm un um, um, număr de identificare european pentru operatorii uh, economici care să îți, care să ofere uh, sigiliul, garanția că ești un operator uh, economic de bună credință. Și astfel am putea să eliminăm operatorii care nu au dat uh, dovadă de bună uh, credință. Uh, dacă, de exemplu, eu am un uh, carnet de conducere, pot să-mi conduc mașina pe un drum național sau pe un drum internațional, la mine acasă sau în exterior. Uh, permisul de conducere, um, dacă încalc legea, poate fi suspendat, acesta poate să fie retras, uh, astfel încât să nu mai am niciodată dreptul să conduc, tocmai pentru a-i proteja pe ceilalți participați în trafic. Deci câteva Uh, recomandări, sugestii de acum până în 2022, mă întreb de ce nu am putea să creăm un nou model de înregistrare uh, european pentru noile societăți comerciale, operatori economici care apar și astfel am putea să vedem uh, sau până atunci am putea să stabilim sau să examinăm criteriile care trebuie să fie uh, respectate de persoanele impozabile atestate. Vom putea folosi tehnologia existentă pentru a atrage atenția asupra unor uh, operatori uh, economici uh, problematici, să avem un mai bun schimb de informații combinând diferitele baze de date existente și, desigur, trebuie să impunem niște Eh, sancțiuni dacă există un comportament eh, inadecvat și putem să creăm și o legătură cu directiva privind protejarea intereselor financiare, am putea retrage, suspenda auto- autorizarea respectivă tocmai pentru a-i eh, proteja pe operatorii economici care își desfășoară în mod adecvat activitatea. Deci, în concluzie, am avea suficient timp dacă am introduce rapid aceste măsuri uh, rapide, însă nu acum, nu avem nevoie acum de o persoană impozabilă atestată. Ar trebui însă, să lucrăm la crearea unui sistem de autorizare nou european, fie în diferitele state membre, fie prin intermediul unei agenții pe plan european, tocmai pentru a ne proteja mai bine împotriva celor care recurg la fraudă. Mulțumesc pentru că ați început un alt subiect important pentru dezbaterea noastră și îi dau acum cuvântul lui Cristian Koch vedgard, președinte um, al grupului de lucru privind TVA la Business Europe și dumnealui are o experiență uh, bogată de consilier fiscal și la KPMG și aveți cuvântul acum 5 minute. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, stimați eurodeputați, uh, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere cu privire la viitorul sistemului TVA. Bineînțeles că uh, suntem uh, conștienți de acest uh, sistem actual care uh, a fost uh, lansat în urmă cu 25 de ani, care a devenit uh, foarte fragmentat uh, și a exercitat și foarte multă presiune, funcționarea pieței unice a exercitat presiune asupra sistemului actual TBA. Deci, inițiativa recentă a Comisiei Europene de a reforma sistemul TVA prin pachetele 1, 2 și 3 impozitare echitabilă, că e vorba de un sistem definitiv, de Uh, această persoană impozabilă certificată uh, mm, prezintă o oportunitate unică de a ne asigura că noul sistem este mai simplu, este mai puțin susceptibil să fie fraudat uh, și promovează comerțul transfrontalier. Dar în această dezbatere este foarte important ca orice soluție să ducă reducerea poverii administrative pentru întreprinderi, dar și pentru statele membre, Uh, dar și să genereze venituri, fapt care este foarte important pentru competitivitatea uh, afacerilor europene. Cred că nu ar trebui să înlocuim o uh, birocrație cu o alta. Însă, e clar că avem nevoie de un regim definitiv pentru a reduce costurile administrative, pentru a reduce fraudele de asemenea. Sigur că s-ar putea să fie un proces foarte complicat, dar un element foarte important și subliniez acest lucru de mai multe ori. Un element cheie al oricărei uh, propuneri pe care o vom face uh, necesită încrederea între statele membre. Unele dintre problemele actuale provin din faptul că nu avem uh, Uh, încredere în uh, sistemul fiscal uh, dintr-un alt stat membru ca să colecteze TVA-ul. Dacă nu vom reu reuși să venim cu o soluție la această problemă, nu vom putea avea un sistem TVA mai simplu. Iar această încredere nu vizează doar statele membre, ci și administrațiile fiscale și uh, companii în general. Și aș dori să fac o clarificare. În conformitate cu estimările Comisiei Europene, un triliard de euro TVA uh, a fost colectat în European în 2015, echivalentul la 7% din tot, uh, PIB-ul total al Uniunii Europene. Ceea ce arată că chiar și cele mai nesemnate schimbări la uh, sistemul TVA pot avea uh, consecințe imense asupra activității economice ale Uniunii Europene și asupra veniturilor fiscale din statele membre orice comerț uh, între activitățile economice taxabile uh, sau impozabile uh, face obiectul TVA-ului. Și deci toate aceste tranzacții în valoare de miliarde se fac zilnic și aici este diferența majoră între sistemul TVA și alte taxe sau impozite colectate. Deci trebuie să ai cota TVA și să emiți și o factură când faci tranzacția. E clar că nu poți să faci, uh, să emiți factura dacă nu înțelegi cum uh, funcționează sistemul TVA. Aceasta este o trăsătură specifică uh, a sistemului TVA atunci când TVA-ul se colectează pe tranzacție. Și sigur că orice măsură care are un cost în ce privește tranzacțiile zilnice poate genera venituri suplimentare. Acum, în ceea ce privește sistemul TVA definitiv, uh, asociația noastră sprijină uh, sistemul, uh, tranziția spre un sistem bazat pe destinație. Dar e nevoie de simplificare și un acces ușor la toate informațiile fiabile în legătură cu regulile și practicile administrative din alte state membre. Dacă uh, urmărim regula țării de destinație, atunci trebuie să înțelegem și, uh, și să avem acces la această informație. Acum, în ceea ce privește propunerea Uniunii Europene uh, privind un sistem uh, TVA definitiv, sprijinim eforturile Comisiei de a îmbunătăți și de a uh, extinde ghișeul unic, care este foarte important într-un sistem bazat pe destinație. Și noi credem că aceasta ar fi măsura de simplificare cea mai importantă din perspectiva IMM-urilor pentru că atunci când au activități transfrontaliere, provocarea cea mai importantă pentru IMM-uri o reprezintă să înțeleagă regulile TVA din alte state membre. Dar alte elemente din propunere nu uh, urmăresc obiectivul simplificării chiar și cu introducerea unui uh, ghișeu unic mai vast. Iar această pro, uh, propunere privind persoana impozabilă atestată încearcă să țină cont de nevoia de simplificare, dar acest concept creează povară suplimentară pentru companii și pentru administrațiile fiscale. Și această propunere s-ar putea să uh, ai un efect uh, diferit celui scontat, uh, al, unui, al uh, unui evazionist uh, fiscal certificat, așa cum a spus și colegul meu. Deci, în conformitate cu evaluarea de impact uh, al propunerii, se pare că 80% din uh, fraudele transfrontaliere au fost efectuate de către, bani, de către benzi uh, crimina, de criminalitate organizată și nu de către companii și acestea, deci aceștia sunt evazioniștii care trebuie să fie combătuți. În ceea ce privește propunerea privind IMM-urile, asociația noastră uh, a fost dezamăgită uh, pentru că ea nu se referă decât la microentități. Am înțeles că inițiativele privind IMM-urile trebuie să fie văzute în legătură cu simplificarea uh, legislației uh, B2C uh, în domeniul TVA-ului iar simplificarea trebuie să fie prezentată în prevederi care trebuie să fie uh, definitivată în regimul definitiv. Dar propunerea nu arată felul în care microentitățile pot adopta sistemul TVA prin introducerea treptată a uh, cerințelor de um, conformare. Noi uh, așteptăm, de exemplu, alte inițiative, de exemplu auditul pentru țara de origine, care însă necesită încredere. Doar astfel uh, s-ar putea face uh, un audit uh, al țării de origine în numele celorlalte state membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor este Gerhard Humar din Austria. El vine de la Asociația Europeană a IMM-urilor, având în vedere că discutăm impactul reformei TVA, Uh, și costurile de conformitate pentru IMM-uri, cred că este persoana ideală ca să încheie această rundă. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să adaug uh, câteva observații ca să vorbesc uh, cu mai multă tărie numele IMM-urilor. IMM-urile și mai ales micro și micile întreprinderi sunt uh, um, obligate să respecte niște, nu știu, să suporte niște costuri foarte ridicate pentru a se conforma legislației. Și noi ne bucurăm de faptul că există în propunere pro, um, dispoziții care prevăd derogări pentru întreprinderile mici și pentru micro-întreprinderi și de asemenea propuneri de simplificare uh, a normelor TVA pentru acele întreprinderi uh, mici și mijlocii care nu pot să uh, beneficieze de derogări. Nu uitați că 92% dintre întreprinderile din Europa sunt uh, micro-întreprinderi, deci 92% dintre întreprinderile din Europa sunt vizate de această propunere. Însă s-ar putea să existe riscuri mai ales între întreprinderile care vor putea beneficia de derogări și cele care nu pot. Acest lucru este foarte problematic pentru întreprinderile uh, din sectorul serviciilor uh, și pentru mâna de lucru um, din acest sector, pentru că s-ar putea, dacă pragurile sunt prea ridicate, atunci uh, întreprinderile locale să aibă de suferit, mai ales dacă nu pot să beneficieze de o derogare. De aceea, noi suntem de acord cu această propunere de cifră de afaceri totală de 100.000 de euro pentru întreprinderile cu tranzacții transfrontaliere, dar în ceea ce privește pragul maxim de 85.000 de euro pentru derogările naționale, noi nu suntem mulțumiți. Înțelegem de unde vine această cifră și anume că vă inspirați din uh, ceea ce se întâmplă în Regatul Unit și în alte șapte state membre, însă organizațiile care au 25.000 de uh, euro prag uh, și au um, au um, insistat pentru a exista acest prag de maxim 80.000, a trebui să existe că, de fapt, uh, o asemenea dispoziție nu este în interesul membrilor um, Federației IMM-urilor. Nu, nu ne trebuie un asemenea prag. Cel mai bine ar fi ca acest prag să fie hotărât pe plan național, astfel încât să evităm concurența fiscală între uh, Belgia și Germania, de exemplu. Și până la urmă, presiunile pentru a, a uh, alinia cât de cât pragurile vor veni de la nivel politic. Dacă avem praguri prea mari pentru acordarea derogărilor, s-ar putea să se ajungă la pierderi de locuri de muncă, mai ales în uh, întreprinderile care sunt um, foarte active în domeniul uh, serviciilor. Propunerea Comisiei spune că dacă vreți să um, ajutați, de exemplu, întreprinderile noi, atunci e bine să le permiteți să știe cum funcționează sistemul real și să existe pe plan național un prag care să crească după 2 ani. Deci, uh, în primii 2 ani să existe mai multe IMM-uri care se beneficieze de derogări și după 2 ani doar cele care sunt cu adevărat foarte, foarte mici să beneficieze de această derogare ca să poată să uh, se dezvolte. Deci, v-am spus să folosim acest prag după o perioadă de 2 ani ca să nu se distorsioneze concurența. Există și o altă idee de a permite uh, micilor întreprinderi care au un profit ce depășește uh, cel menționat în propunere să-și prelungească derogarea cu un an. Um, și um, în ceea ce privește cei care depășesc acest prag, se pare că procentul este cuprins între 53 și 60%. În ceea ce privește simplificarea, noi ne bucurăm că acum există un prag care permite întreprinderilor care nu uh, beneficiază de derogări să aibă reguli uh, simplificate de înregistrare, de contabilitate și așa mai departe. Însă, încă mai discutăm dacă un prag de 2000 de 2 milioane, mă scuzați, este suficient sau dacă trebuie să avem o cifră mai mare, gen de 5 milioane de euro. Pentru că în acest caz întreprinderea are de profitat uh, numai dacă normele sunt simplificate. Încă ceva despre ratele flexibile de TVA. Așa cum spunea și colegul de la Business Europe, uh, aceste rate flexibile de TVA Uh, sunt uh, cerute de o serie dintre membrii noștri și pot să funcționeze doar dacă avem un sistem astfel încât uh, să știe utilizatorii cum pot cel mai bine să folosească acest sistem și mai ales dacă intervin schimbări ale ratei de TVA și să nu fim obligați de fiecare dată când se intervine o schimbare să trebuiască să um, analizăm totul cu adăcap. cap. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, dacă există niște criterii complicate, un sistem complex de folosit, atunci nu permiți întreprinderilor care s-au descurcat bine în trecut și care au o situație stabilă uh, să uh, se conformeze fără ca acest lucru să reprezinte un dezavantaj mai mare pentru um, acestea. Și știți că IMM-urile au uh, foarte mari probleme cu uh, cash flow-ul. Of the debate. Vă mulțumesc. Am încheiat prima rundă acestei dezbateri și acum dau cuvântul celor patru raportori din Parlamentul European care se ocupă de acest uh, dosar, după care vă rog puteți să interveniți la intervențiile spontane. Tom Fan de Candelare, din partea PPE, nu este prezent. O să-l înlocuiesc eu și aș dori să vă rog să uh, vă referiți la trei aspecte. În primul rând v-ați referit la lipsa de încredere când vine vorba de frauda cu operatori inexistenți și cum vom reuși să depășim neîncrederea vis-a-vis -vis de acest tip de fraudă. A doua chestiune se referă la strategia sau inițiativa anumitor state membre de a a rez- rezolva problema TVA printr-o taxă inversată? Credeți că există beneficii și riscuri legate de asemenea abordare? Și apoi o altă întrebare adresată Comisiei Europene. Este fezabil să mergem înainte cu această propunere, ținând seama de necesitatea unui acord între toate statele membre și care sunt riscurile ca uh, lucrurile să se prelungească o perioadă lungă de timp, dacă nu chiar până la nesfârșit. Deci nu știu cine dorește să răspundă. Reprezentanta Comisiei poate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cât timp am la dispoziție? Patru minute. V-aș... Nu avem o problemă prea mare cu timpul, nu se va juga să nu vă lungiți prea mult. Vă mulțumesc. O să încerc atunci să reacționez la observațiile Uh, antevorbitorilor mei. Uh, mă bucură de orice ocazii pe care le am pentru a clarifica neînțelegerea, neînțelegerile legate de propunerea noastră. O să încep cu cotele reduse. Noi nu încurajăm uh, într-un fel sau altul cote de TVA reduse. Lista există pentru că la început statele membre sau Comisia și-a și-au dorit să aibă un regim definitiv bazat pe origini, ceea ce înseamnă că cota era aplicabilă acolo unde furnizorul își avea reședința, ceea ce nu ar fi dus, uh, nu ar fi dus la apariția situației, situației de achiziții transfrontaliere, unde un consumator merge în alt stat pentru a-și face cumpărăturile, ceea ce se întâmplă acum se va întâmpla și, și pe viitor, ci la o mutare a furnizorilor pentru că s-ar putea uh, ca furnizorii de servicii, de bunuri să, să, să fie tentați să se mute înspre statele unde cota de TVA este mai redusă. Tocmai de aceea am evitat uh, Uh, această propunere. Am propus o listă de bunuri și servicii care ar putea să facă obiectul unui, uh, unei cote reduse de TVA dacă s-ar introduce un regim definitiv de TVA. Însă acest lucru presupunea câteva discriminări. Existau câteva state membre nouă la momentul respectiv care aveau derogări în propriul, în propriu cadru legislativ privind TVA, aveau posibilitatea aplicării unor derogări dincolo de lista respectivă și au în continuare dreptul respectiv. Între timp s-au mai făcut câteva modificări. În primul rând, extinderea. Țările care au aderat după aceea la Uniunea Europeană au avut mai puține posibilități de a aplica cote reduse de TVA și au uh, fost obligate să respecte mai mult sau mai puțin lista din uh, regimul de tranziție. Între timp, ne-am schimbat și noi părerea vis-a-vis -vis de până la aplicare a regimului definitiv. Între timp nu mai plecăm uh, de la ideea originii, ci de la cea a destinației. Este evident că plecând de la posibilitatea, de la posibilitatea uh, achizițiilor transfrontaliere, pentru că dacă vei uh, cumpăra un bun sau un serviciu într-un stat membru, vei profita de cota TVA din uh, statul respectiv. Însă atunci când vine vorba de vânzări la distanță, nu mai este nevoie să aplicăm o limitare a serviciilor sau bunurilor care pot profita de pe urma unei cote TVA reduse pentru că a dispărut necesitatea. Atunci, cine, cine suntem noi să spunem Poloniei că nu poate să impună uh, o cotă redusă TVA um, um, la scutecele de copii, în condițiile în care Irlanda, de exemplu, este un stat care impune tocmai o cotă redusă a TVA la produsele respective. Tocmai de aceea uh, încercăm să respectăm tratatele. Articolul 113 din tratate ne spune că dacă uh, armoniz- dacă uh, uh, dorim o armonizare a cadrului european, acest lucru trebuie să se întâmple în măsura în care este uh, o armonizare necesară pentru salvgardarea pieței unice și pentru evitarea funcționării inadecvate a acesteia. De ce să cerem statelor membre, să impunem statelor membre un mod de a anume sau altul de a, de a folosi marja politicilor fiscale existente. Derogările, uh, derogările existente pentru statele membre vor um, dispărea în momentul în care regimul definitiv ar intra în vigoare. Cu toții sunteți politicieni aleși în mod direct și știți ce înseamnă acest lucru ar fi un scenariu prea puțin realist din punct de vedere politic. Deci tocmai de aceea am încercat să uh, căutăm o posibilitate care să permită statelor membre care au aceste derogări să le păstreze, oferind uh, în același timp posibilitatea ca și alte state să, care nu se bucură de aceste derogări să, pot, uh, să poată recurge la ele fără a, fără a eroda baza fiscală și am introdus o limită ponderată de 12%. Deci dacă un stat membru dispune de o marjă fiscală pentru a folosi o cotă TVA redusă pentru a-și promova o anumită politică fiscală, din, indiferent de motive, din, din motive sociale, politice, din motive de stimulare a creșterii economice, va depinde de statul membru respectiv. Noi le dăm posibilitatea de a canaliza acest spațiu fiscal fără a încuraja mărirea marjei fiscale respectivă, ci le uh, permitem să își, să, să-și aleagă direcția în care doresc să meargă. Domnul președinte, vă rog, uh, s-au scurs șase minute, poate ajungeți și la întrebările uh, adresate, pentru că mai avem șase uh, raport, uh, raportori pe listă și știm cu toții argumentele care stau la baza propunerii dumneavoastră. Cu plăcere, domnule președinte. Antevorbitorul meu s-a lungit cu mai mult de 4 minute. Nu mă voi lungi mai mult de 4 minute. Ne-ați întrebat, m-ați întrebat în legătură cu încrederea între statele membre. Propunerea privind persoanele impozabile atestate și își dorește exact acest lucru. Pe scurt, am identificat posibilitatea de a-i prinde pe cei care se evaporă fără a-și plăti taxele. Acum, dacă vinzi un bun în afara statului membru unei alte, unei, unei alt, unui alt întreprinzător, se poate crea o, o fraudă, frauda operatorului economic uh, lipsă. Pentru a schimba, uh, dacă schimbăm normele, banii sunt uh, interceptați uh, imediat ținând seama de faptul că statele membre se temeau de faptul că altcineva ar trebui să le colecteze taxele sau că ar trebui să fie obligate să colecteze taxele pentru altcineva, am propus o introducere treptată. CTP, persoana pozabilă atestată, spune pur și simplu, puteți să continuați cu sistemul actual până când uh, uh va ieși, nu, nu, va mai, uh, nu va mai fi valabil și în, dacă putem să-i prindem, dacă puteți să-i prindeți pe cei care, despre care știți că fac fraudă fiscală. Tocmai de aceea am ales această soluție. A doua întrebare. Am făcut propunerea de a permite unei țări, două țări au au cerut aplicarea unui asemenea sistem de taxă reversibilă. Este o propunere care se află în discuție în Consiliu. Nu pot să uh, recurg la alte observații. Mingea este în terenul Consiliului. Nu considerăm că există o incompatibilitate între propunerea respectivă și propunerea Comisiei Europene. Și nu știu, mai exista o a treia întrebare? Da, cât de probabil este ca această propunere să se bucură de un uh, sprijin suficient. Va fi o perioadă lungă de timp, însă am început cu un ghișeu unic privind serviciile imateriale, care s-a desfășurat foarte bine. Ghișeul, ghișeul unic, de exemplu, este adoptat și pentru comerțul electronic, va funcționa foarte bine. Mai rămâne uh, business to business. Uh, cred că și aici lucrurile vor uh, funcționa foarte bine. Thank you, thank you very much. Anyone else want... Mulțumesc foarte mult. Uh, mai dorește cineva să se referă la întrebări, dar vă rog să țineți cont de faptul că mai avem încă patru vorbitori. Mulțumesc. Dacă am înțeles eu bine, Ați spus o întrebare legată de uh, taxa inversată națională. Trebuie să vă spun că uh, propunerea actuală este un pas bun pentru a combate uh, um, frauda de tip carusel. Am avut un forum TVA care tocmai asta încearcă să construiască încrederea, dar presiunea politică exercitată de cineva care se află Uh, deasupra administrației fiscale, uh, dacă această, propun, dacă această presiune politică uh, se materializează, atunci vom avea schimbări. Deci e clar că avem nevoie de această presiune politică. În ceea ce privește taxa inversată națională, ne-ați întrebat dacă sunt beneficii sau riscuri aici. Avantajele sunt că, într-adevăr, se poate uh, reduce un tip de fraudă într-o țară uh, dar riscul e ca frauda respectivă să fie exportată în alte state membre. Uh, dar mai apare un nou risc, pentru că profilul de risc uh, al unei plăți în care se colectează o parte din TVA-ul, uh, trecerea spre un sistem care se colectează totul la sfârșit, are un profil de risc complet diferit. Deci ar putea, fără să vrei, să creezi un nou tip de risc și o nouă fraudă. dacă propunerea va fi încununată de succes sau nu, eu aș spune altfel. Aș spune TVA-ul este taxa cea mai simplă, se aplică uh, un procent unei uh, tranzacții, dar am reușit să o complicăm. Mulțumim, ați vorbit pe înțelesul tuturor. Acum îi dau cuvântul domnului Jep Cofort, care este reportat pentru uh, CTF, uh, pentru uh, CTP. Uh, uh, Mulțumesc că ultima observație mi s-a părut foarte interesantă am discutat uh, deja în contextul uh, de care mă ocup eu uh, multe dintre aspectele care au fost menționate. Bineînțeles că obiectivul final este ca sistemul să fie cât mai simplu, să preîntâmpinăm frauda, să combatem frauda transfrontalieră și, și, să, și să stimulăm comerțul. Sunt chestiuni foarte importante. Nu pun o întrebare comisiei pentru că deja răspuns la multe întrebări, dar aș dori să îi întreb pe ceilalți experți pe Cristian, de exemplu, în legătură cu lipsa încrederii între statele membre și accesul la informații, uh, înțelegerea reciprocă și așa mai departe. Ați putea să ne spunem mai mulți cum putem să depășim această problemă? Ați avea sugestii? Ați mai făcut, ați menționat câteva sugestii, dar poate ne puteți spune mai mult cum putem să depășim problema aceasta a lipsei de uh, cooperare și de încredere între statele membre. Gerhard în ce privește IMM-urile și micro-întreprinderile. M-ar interesa dacă ai putea să ne spui câte ceva mai multe în legătură cu uh, piedica cea mai importantă cu care vă confruntați în legătură cu acest nou sistem uh, din perspectiva IMM-urilor și a uh, micro-întreprinderilor față de marile companii, considerați că sunt uh, dezavantajate, dar, într-adevăr, toate problemele de care vorbeai uh, au fost discutate de noi când am încercat să discutăm dosarul. Mulțumesc. Îi dau cuvântul poate mai bine domnului Humer, pentru că i-a fost pusă întrebarea directă și după aceea o să-i rog pe ceilalți experți uh, să răspundă. Mulțumesc. Mulțumesc, o să încerc să răspund uh, scurt și la obiect. În ce privește construirea încrederii, cum se poate crea încrederea? E o întrebare deschisă. Propunerea inițială a ochișeului unic avea o trăsătură foarte importantă, respectiv să primești bani de la un alt stat membru prin audit. Să ne asigurăm că nu avem o povară Uh, asupra uh, administrațiilor fiscale în numele altor state membre. Nu știu dacă este un uh, principiu bun sau nu, dar în orice caz statele membre nu l-au acceptat. Dar cooperarea e foarte importantă. Ghișeul unic a introdus în tranzacțiile electronice și apoi în tranzacțiile de tip B2C un sistem de colectare a TVA-ului în numele celorlalți. Așa se creează încrederea. E nevoie de timp, dar cred că e un catalizator foarte important pentru a crea încredere. Am putea încerca și să stimulăm cooperarea, să uh, încurajăm întâlnirile între administrațiile fiscale din statele membre, pentru că astfel uh, îi cunoști mai bine pe ceilalți, cum poți să înleznești, de exemplu, un audit transfrontalier. Nu ar trebui să-i fie nevoie de o lună până la trei luni până, uh, ca să primești o reacție ar trebui să avem uh, un sistem uh, mai proactiv de răspunsuri pentru că uh, întotdeauna escrocheriile se ascund în spatele complexității și a lipsei de acțiune. Deci în trei luni frauda s-a făcut deja. Apoi, în ceea ce privește lipsa de informații, am subliniat de mai multe ori și Comisia a subliniat și acest lucru, e nevoie de un portal cu informații în domeniul TVA ne putem pune întrebarea de ce un stat membru nu și-ar dori să uh, pună la dispoziție opiniei publice rata aplicabilă uh, pe un uh, portal, de exemplu, pe internet. De ce statele membre nu văd în această acțiune o oportunitate și să spună că, de da, într-adevăr, vor să înlesnească conformitatea? Trebuie să mărturisesc că nu-mi închipui de ce nu vor, dar în orice caz, sigur că menținerea informației Uh, presupune costuri, dar cred că ar fi foarte important ca informația să fie disponibilă, să fie accesibilă și, accesibilă și fiabilă. Nu poți să pui întrebarea unui, uh, unui uh, trader care nu este un specialist TVA. Să îl întrebi cum, care este rata, cum înregistrez. Nu, nu se poate în ziua de astăzi să procedeze astfel. Din perspectiva IMM-urilor avem două probleme Uh, cu această propunere privind persoana impozabilă atestată. Deci dacă ești uh, furnizor Uh, nu numai trebuie să vezi dacă clienții tăi sunt consumatori sau întreprinderi, ci trebuie să verifici dacă sunt și persoane impozabile atestate. Deci, de aceea este foarte important să existe informații fiabile, accesibile, care în prezent nu există. Fără aceste informații, uh, IMM-urile nu ar putea să aplice toate aceste dispoziții dacă ești într-o tranzacție de tip B2B, și nu ai uh, obținut certificarea persoanei pozabilă atestată pentru că procedurile comisiei sunt prea uh, costisitoare și prea greoaie pentru IMM-urile, atunci trebuie să plătești TVA pentru, uh, pe, pentru marfă și concurenții mai mari, marile companii, nu trebuie să plătească acest TVA și deci este o, o, uh, un obstacol în calea concurenței. Deci noi am sprijini uh, CTP-ul dacă orice IMM care s-a comportat bine în trecut, dacă are acces la aceste date, la aceste informații, pentru că dacă nu am fi într-o situație dezavantajată față de marile companii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mai avem încă trei vorbitori, am început uh, cu mare întârziere, deci uh, uh vă propun să acordăm acestei dezbateri încă 20 de minute. Mi se spune că putem recupera timpul pierdut cu următoarele puncte. Aș dori să dau cuvântul domnului Tiboșani, care este raportor uh, pentru propunerea TVA. Thank you very much. Vă mulțumesc. De fapt, la Parlament avem discuții foarte serioase și lungi despre toate uh, aspectele sistemului, inclusiv rata TVA-ului. Am o întrebare. adresată mai ales doamnei Feria, pentru că ea a făcut comentariile cele mai provocatoare despre propunere. Ca să fiu sincer, în timpul negocierilor de la Parlament, nu am auzit pe cineva să aibă o poziție atât de critică și atunci întrebarea mea este foarte simplă. Dacă v-am înțeles bine, ați spus că această propunere a Comisiei nu este constituțională și din punct de vedere economic uh, este negativă. Da, poate, de ce nu? Dar care ar fi alternativa? Pentru că am muncit foarte mult la actuala propunere, am ascultat multă lume, deci pentru mine critica dumneavoastră atât de aspră a fost o mare surpriză, dar vă întreb atunci, care este alternativa? Și pentru că am două minute la dispoziție, aș vrea să mai fac un comentariu. TVA-ul nu este doar un jucător din afară în economie este uh, uh, strâns legată de diferite forme de fiscalitate. În anumite țări folosim un TVA mai mare tocmai pentru a compensa uh, toate beneficiile de, uh, pe care le au companiile multinaționale. De aceea vă spun, vă rog să-mi explicați care ar fi alternativa la propunerea comisiei. Doamna Laferia trebuie să răspundă. Toate comentariile pe care le-am făcut despre propunere și argumentele corespunzătoare le puteți găsi în uh, articolele mele pe care le-am trimis în atenția comisiei. Eu doar am enunțat concluziile. Eu am um, vrut aici să vă spun doar concluziile. Înțeleg că din punct de vedere politic e foarte greu, dar s-ar putea să înrăutățiți situația nu zic că cea actuală este ideală. Uh, e adevărat că sistemul de cote de TVA este depășit, uh, sunt multe probleme cu distorsionarea concurenței, sunt multe probleme pentru IMM-uri, este un obstacol în calea comerțului uh, um, intraeuropean. Toate aceste lucruri sunt adevărate, dar problema este că această propunere, așa cum arată ea acum, uh, va înrăutăți situația. Dacă ai erodare a bazei de impunere, dacă ai dezarmonizare a cotelor, se va ajunge la o scădere a veniturilor și dacă continuăm să acceptăm erodarea bazei de impunere, chiar dacă există un prag, așa cum spune Comisia, dacă tot mergi pe această cale a erodării bazei de impunere, până la urmă vom avea un deficit mare de venit și apoi va trebui ori să renunțăm la serviciile publice sau să găsim banii dintr-o altă sursă. TVA-ul este o sursă de venit prețioasă pentru a finanța serviciile publice. Dacă renunțăm la banii pe care îi obținem din TVA, nu știu de unde vor veni fondurile. Eu nu sunt uh, un politician, dar uh, văd ce se întâmplă peste tot în Europa și nu am senzația că um, am putea accepta scăderea um, serviciilor publice, scăderea finanțării pentru serviciile publice dacă nu mai avem venituri din TVA. Eu cred că distorsionările concurenței vor fi și mai grave decât în prezent cum v-am spus, vom pierde din venituri, venituri pe care am putea să le investim în serviciile publice. Și nu văd cum am putea să compensăm. Nu văd. Și e grav pentru mine. Eu nu înțeleg de ce. De ce trebuie să facem acest lucru? De ce trebuie să uh, uh erodăm baza uh, de impunere a TVA? Aș înțelege să o extindem, dar nu să o reducem. este motivul pentru care critic atât de aspru propunerea. În articolele mele am elaborat uh, argumente amănunțite și sunt la dispoziția oricărui membru dacă doriți să le discutăm mai în detaliu, chiar și la sfârșitul acestui seminar. Mulțumesc, am văzut uh, că și doamna Lejen vrea să reacționeze. Da, dacă adoptăm această propunere, se va ajunge la un regim definitiv, dar nu va exista libertate totală pentru statele membre, pentru că există o, uh, o marjă de manevră uh, restrânsă, nu este nelimitată. Deci vor exista în continuare uh, limite și statele membre nu vor putea să depășească un anumit nivel de deficit bugetar și nu trebuie să uităm nici mecanismul semestrului european. Eu sunt în general pentru scăderea TVA-ului, dar eu cred că propunerea care a fost făcută de statele mem- de comisie și pe care ar trebui să o aplice statele membre nu este neapărat în avantajul acestora din urmă, pentru că, cum vă spuneam, nu au uh, posibilități nelimitate. Și ar trebui să ne gândim să folosim clasificările statistice pentru acele produse care au nevoie de o cotă standard de TVA. Deci ar trebui să folosim clasificările statistice pentru toate uh, ratele de TVA stabilite în fiecare țară, pentru că una dintre probleme este că atunci când faci comerț într-o altă jurisdicție, cum știi care sunt ratele de TVA? De aceea, folosirea statisticilor ar fi utilă. Mulțumesc. Acum domnul Berluche de la ECR. Um, chair. I, I first have more principle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare principială, în primul rând. Dacă dăm curs propunerii Comisiei și acceptăm principiul țării de destinație, acest lucru nu înseamnă mai mult sau mai puțin faptul că procedura cea mai naturală de a percepe TVA-ul este cea inversă, Pentru că dacă plecăm de la premisa că taxa trebuie plătită la consumatorul final, atunci este, nu este deloc natural să o colectăm pe parcursul lanțului uh, de valoare, ci la sfârșit. Și apoi aș dori să o întreb pe doamna care a susținut uh, înregistrarea uh, operatorilor de bună, de bună credință, care s-ar putea să, să se confrunte cu probleme mai mari dacă am introduce o asemenea uh, taxă inversă. Eu nu înțeleg care ar fi problema. Problema unei, unei, unor noi posibilități de fraudă se diminuează dacă am avea un asemenea sistem de autorizare a, între, a operatorilor economici de încredere și uh, Ultima mea întrebare se referă la erodarea bazei de, de impunere. Dumneavoastră care ați argumentat atât de puternic împotriva a propunerii comisiei, v-ați referit la această problemă. Eu nu înțeleg de ce. Pentru că ne-a spus că va exista această tendință de a reduce tot mai mult uh, ratele de TVA. Însă ratele înseamnă altceva față de erodarea bazei. V-ați referit la erodarea bazei de impunere. Eu nu înțeleg de ce se va ajunge la erodarea bazei de impunere și nu prea înțeleg care este mecanismul care ar duce la o reducere a cotelor, a ratelor deja existente. Poate ne o să-mi explicați și acest lucru. Și de ce statele care au sporit TVA ar fi interesate de un sistem uh, care să înseamnă că veniturile lor sunt reduse. Nu prea înțeleg. Mulțumesc uh, mult, ați adresat multe întrebări, nu știu cine dorește să înceapă, să răspundă. O să începem de la stânga la dreapta, deci de la comisie. Mulțumesc, voi fi foarte rapidă. TVA funcționează prin plăți uh, fracționale. În acest moment, prin regimul uh, tranzacțional, de fapt avem de fapt o procedură uh, inversă, de percepere a taxei TVA inversă. Și de aici încep problemele. Pentru că astfel sunt eliminate plățile uh, fracționale și împinge plata TVA la ultimul uh, pas al lanțului. Problema este că atunci când intri în piața, pe piața neagră, pierzi tot pierzi tot. Și dacă ar exista un sistem de plăți fracționale, dacă lipsește o etapă din lanțul respectiv, nu îți lipsește decât etapa respectivă, nu întregul lanț. Deci o taxă percepută în mod invers aduce acest risc și prin noul cadru încercăm să aplicăm același sistem pe plan intern și pe plan uh, internațional. Colectarea TVA este ciudată pentru că nu avem cote federalizate în Uniunea Europeană, ci există autorități uh, diferite din punctul de vedere al luptei împotriva fraudei, din punctul de vedere al, sim- al sistemului uh, simplu, simplificării sistemului, introducerea unui uh, ghișeu unic ar fi, o, ar fi o, un progres. Da, cu, în, cu operatorii uh, de încredere, dacă acesta este cel care uh, vinde consumatorului, de, de, de ce apare o, o problemă? Da, dar nu putem să avem încredere în toată lumea. Dar tocmai de aceea trebuie să existe operatori uh, autorizați. Dar și ce se va întâmpla cu ceilalți? este o complicație nenecesară pentru lumea afacerilor. Nu spun că lucrurile nu ar putea funcționa, există diferite alternative. Pornind de la evaluarea impactului, am ales alternativa care uh, permite impactul maxim uh, cu cel mai puține probleme. Mi se pare că doamna profesor de la Feria dorește să reacționeze. Da, pentru a sprijini cele spuse de comisie privind uh, taxele inverse. Toate uh, studiile științifice ne arată că TVA-ul are un avantaj uh, important din punctul de vedere al uh, fraudei. Dacă deci există date științifice importante și despre raportarea uh, de către părți terțe care are un impact asupra uh, raportării sau neraportării vânzărilor făcute. În ceea ce privește chestiunea cotelor TVA, erodarea bazei de, de impunere este uh, termenul uh, tehnic pentru orice nu înseamnă reducerea cotei TVA acest lucru, orice, orice consum dintr-o țară este, face obiectul cotei, uh, cotei standard TVA. O cotă redusă este aplicată doar uh, situațiilor pentru care există o derogare și de aici provine și erodarea bazei de, de impunere. Și am văzut că există multe exemple din Europa, nu doar un singur stat. Vă pot uh, cita mai multe uh, exemple. Tampoanele, de exemplu, din Regatul Unit, uh, uh, încălțările pentru copii din uh, Irlanda sunt toate chestiuni puternic, uh, cu puternică încărcătură uh, politică. Deci există o presiune de a reduce cota TVA și dacă grupuri de lobbyiști percep faptul că există uh, o portiță de oportunitate, uh, vor profita de portița uh, respectivă. Nu cred că uh, Uh, cotele TVA vor crește ca urmare a presiunilor politice, ci din potrivă vor fi um, reduse. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să reacționeze pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei audieri. Da, nu pot decât să confirm uh, poziția mea și chiar dacă uh, mă repet, cred că avem nevoie de un uh, ghișeu unic și pe parcursul colectării TVA nu ne dorim ca cineva să colecteze și ca cineva să semneze cecul pentru trezorerie, ci avem nevoie de un sistem al operatorilor de încredere care să fie autorizați în mod independent, indiferent dacă avem o procedură de colectare inversă a taxei sau nu. Se va ajunge la favorizarea uh, celor care recurg la fraudă. Cu riscul de a complica lucrurile și într-o scuză dacă fac acest lucru. Există un echilibru fin pe care trebuie să-l găsim. Într-adevăr, puteți să, să argumentăm că dacă uh, colectăm TVA-ul, uh, este un sistem uh, simplu, însă int, uh, tranzacții uh, transfrontaliere um, presupun uh, mii de miliarde de euro care ar trebui să fie percepute. Este o sumă imensă care ar trebui să fie rambursată într-un context transfrontalier, dacă ar fi uh, nevoie de așa ceva. Tocmai de aceea noi am susține metode de simplificare Însă, în situația, în stadiul actual al propunerii, nu considerăm că persoana impozabilă atestată este răspunsul potrivit, mai ales pentru că nu știm cui se aplică. Se va aplica, va trebui să rezolvăm tranzacțiile grup. este vorba de tranzacțiile de încredere între uh, operatorii economici uh, Uh, normali sau tranzacțiile uh, ocazionale și nu putem să răspundem tuturor acestor întrebări până când nu vom ști cât de complex este sistemul pe care ar trebui să-l, uh, să-l simplificăm. Știu că nu este răspunsul ideal. Însă, sincer vorbim, să discutăm despre persoanele impozi- despre persoane pozabile atestate înainte să știm ce înseamnă de fapt acest concept este puțin cam dificil. Mulțumesc. Datorită faptului că Molly Scott Cato a trebuit să plece datorită întârzierii pe care o avem, am ajuns la sfârșitul uh, rundei de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Este doar începutul acestei dezbateri care își în, în, tocmai uh, este la începutul parcursului instituțional prin Parlamentul European. Sunt sigur că va fi un parcurs foarte interesant și uh, vom continua această dezbatere data viitoare. Sunt sigur că majoritatea dintre noi vom reveni la acest subiect în viitorul apropiat. Vă mulțumesc din nou și îmi cer scuze pentru întârzierea cauzată de reuniunea anterioară și acum aș dori să trec direct la punctul 13. Însă o să permitem invitațiilor noștri să părăsească sala și le mulțumesc din nou. This is updated. I don't know whether you have this already. Maybe there are some more names for shadows. No, it's the same. It's the same. Sold. And the timeline is on the back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. Uh, I have it. Sold. Mm-hmm. Dear colleagues. Dragi colegi, aș dori să trecem la punctul 13, tot un subiect important, buget, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, toate secțiunile. Aș dori să îi ule, urez bun venit domnului Daniel uh, Vioti din partea socialiștilor, raportor pentru bugete, ne cerem scuze pentru întârziere. Uh, va participa la reuniunea noastră și va prezenta uh, procedura bugetară și va, îl va asculta pe raportorul Econ și pe colegii noștri în ce privește contribuția Econ la acest dosar. Procedura bugetară pentru Econ va urma două proceduri după bunul obicei. Avizul Econ pentru buget va fi depus Comisiei competente, Comisiei de bugete, transmițând mesajele politice și amendamentele bugetare pentru a amenda cifrele din proiectul de buget, uh, un proces separat. Uh, comisia va adopta în 23 mai proiectul de buget, deci uh, noi acum discutăm, dar nu avem nicio certitudine. Aș dori să îi dau cuvântul domnului Vioti, raportorului pentru bugete, să ne facă o introducere de 5 minute, după care vom da cuvântul raportorilor din partea grupurilor politice. Grazie, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc și colegilor de la comisie și mă bucur că m-ați primit astăzi și deși nu aveți mult timp la dispoziție, e foarte important să uh, am o discuție cu toate comisiile, cu atât mai mult cu Comisia Econ. Eu țin mult să fac acest tur al comisiilor și aștept uh, părerile dumneavoastră, chiar și dintr-un punct de vedere al metodei. Domnule președinte, dacă îmi dați voie, intenția mea, ca și cea a raportelor precedenți, este să vin cu un text care să se bucure de un sprijin cât mai larg uh, în Parlamentul European, ca să avem o poziție puternică a Parlamentului European cu privire la buget și să putem să uh, fim suficient de puternici atunci când va trebui să negociem cu Consiliul și Comisia. Având în vedere um, că am venit aici să aștept comentarii și sugestiile dumneavoastră, eu mi-am pregătit doar o listă de câteva puncte care mi se par relevante. În primul rând, trebuie să ținem cont de reforma programelor sectoriale, reforma Autorității Europene de Supraveghere, apoi tot ceea ce ține de uh, ESMA, EBA și reformarea acestor autorități. De asemenea, uh, propunerea privind contrapartidele centrale, CCP. Acum uh, s-a încredințat ESMA uh, această misiune de a se ocupa de supravegherea uh, contrapartidelor centrale. În plus, avem propunerea legată de cotele uh, fixe pentru CCP începând cu 2019. Și în 2018 și în 2019 trebuie să vedem cum putem să um, avem un sistem uh, eșalonat pe 12 luni înainte de a, um, ca să intre în vigoare în 2019 acest sistem de cote fixe. Propunerea uh, privind pensiile private la nivel paneuropean um, reprezintă o nouă provocare pentru EIOPA, mai ales în ceea ce privește înregistrarea acestor uh, fonduri de pensii private înregistrate. Costurile vor fi împărțite pe baza 60-40 cu statele membre. 40% ar trebui să fie uh, cota parte a bugetului european și ar însemna 300 uh, de milioane de euro pentru 2019. Comisia ECON va avea aici un uh, cuvânt de spus în ceea ce privește uh, bugetul 2019. Cam atât din partea mea. Acum a venit să ascult uh, părerea dumneavoastră ca să vedem cum putem să lucrăm împreună la bugetul pe anul viitor. Uh, thank you very much, Mr. Raportor. Let me now... Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Aș dori să-mi dau mie cuvântul în calitate de raportor din partea Comisiei Econ. Uh, după cum știți, uh, dezbatem această propunere care nu există. Deci, aș dori acum să fac câteva observații preliminare sau să vă prezint uh, avizul meu cu privire la avizul uh, Econ. Ținând cont de evoluțiile din Europeană și la nivel global, trebuie să ținem cont de faptul că chestiunile economice sunt foarte importante, dar trebuie să vedem și care sunt prioritățile cheie pentru Uniunea Europeană. Și mie mi se pare că pe lista UE există priorități foarte importante, precum separarea și apărarea și trebuie să ne asigurăm că în buget avem uh, finanțare uh, corespunzătoare pentru aceste, uh, aceste priorități foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene. Și deci trebuie să ne asigurăm că liniile bugetare care țin de competența ICON sunt echilibrate și că uh, instituțiile, precum agențiile, pot să-și exercite acțiunea fără a exercita presiunea asupra bugetului european. Putem face uh, schimbări la nivel uh, intern pentru a spori eficiența cheltuirii banilor. Dar și deci doar uh, dacă se justifică trebuie să cerem uh, finanțare suplimentară. Având în vedere bugetul pentru anul trecut, putem spune că subiectul cel mai important de competența ECON este uh, planul Juncker. Trebuie să oferim suficientă finanțare și un alt subiect foarte important este cerința pentru uh, bugetul pentru autoritățile de supraveghere și trebuie să ne asigurăm că uh, cele două agenții beneficiază de finanțare adecvată. Acum, dacă e să ne uităm la liniile bugetare, trebuie să ne asigurăm că nu avem de-a face cu suprapuneri și cu eforturi inutile și deci trebuie să uh, luăm rând cu rând fiecare linia bugetară pentru a evita uh, suprapunerile inutile. Uh, trebuie să ținem cont că unele linii bugetare au crescut, altele au scăzut, tocmai datorită faptului că bugetul Uniunii Europene nu poate fi modificat, e blocat. Aștept cu nerăbdare contribuția raportorilor alternativi și a celorlalți colegi pentru a ne, asigura, pentru a ne asigura că ne aducem aportul la Uh, lucrările colegilor de la Comisiei uh, Bugetare. Uh, doamna Beres va vorbi numele SND pe subiect, chiar dacă nu e raportor. Mulțumesc pentru că mi-ați propus acest lucru. Îmi cer scuze numele colegei Simona Bonafe, care din păcate nu ne poate onora cu prezența. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor uh, general. A prezentat foarte bine provocările pentru comisia noastră, pentru bugetul 2019. Aș dori să mai reamintesc că uh, și că anul trecut am avut, am avut de-a face cu o stabilizare a bugetului pentru agenții, uh, ceea ce este un element foarte important având în vedere surplusul Uh, de muncă cu care se confruntă datorită Brexitului. E un subiect care nu este foarte vizibil, dar care deja are un impact uh, considerabil, mai ales când uh, ai contacte directe cu agențiile asupra celor trei agenții. Că e vorba de agenția bancară, de Agenția pentru Asigurări și Pensii sau ESMA. Și raportorul a mai menționat și intrarea în vigoare posibilă a sistemului de pensii a unui sistem uh, de pensii european, deci uh, ne dăm seama că și de această dată volumul de muncă pentru agenții va crește. Un aspect poate n-a fost menționat sau poate eu n-am ascultat uh, cu suficientă atenție, impactul relocalizării sediului Agenției Bancare Europene cheltuielile vor fi împărțite uh, între bugetul european și Regatul Unit, dar uh, relocalizarea cred că va avea loc uh, la anul, deci 2019 va fi anul în care relocalizarea va avea impactul cel mai mare asupra bugetului. Avem și o situație în paralel, putem face comparația cu Agenția pentru Medicamente, dar, bineînțeles că va trebui să rămânem vigilenți în legătură cu toate aceste aspecte. Sigur că avem și contextul general, în care dacă totul, toate vor fi bune și frumoase, ne putem gândi că finanțarea agențiilor va putea intra în vigoare, pentru că, după cum știți, asistăm cu o revizuire a statutului autorităților de supraveghere europene, revizuire care vizează cele trei uh, agenții, uh, conform căreia uh, contribuția cea mai importantă să revină acestor agenții, o propunere a Comisiei. Iar bugetul european ar trebui să-și limiteze contribuția la maxim 40% din bugetul celor zece agenții. Nu știu dacă în 2019 va intra această dispoziție în vigoare, Uh, intuiția îmi spune că poate că nu, dar în orice caz uh, am putea să anticipăm uh, poate evoluția finanțării acestor agenții. Iată contribuția din partea mea pe lângă cele pe care doamna Bonafe probabil le-ar fi spus, având în vedere experiența sa vastă în domeniu. Mulțumim foarte mult, doamnă Bereș. Nu avem pe nimeni din partea ECR-ului, e doamna Kane Seaburn. Nu știu dacă domnul Luche dorește să intervină, nu? Atunci nu știu dacă cineva de la ALDE dorește să ia cuvântul. Domnul Tejec nu ia cuvântul, nu? Din partea verzilor, Sven Gigold, uh, dar nu este în sală, de la GUE. Dorește cineva să vorbească? Din partea celorlalte grupuri, dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Economisim astfel uh, timp prețios. Nu știu dacă vrea cineva cuvântul la procedura Catch the Eye. Știu că toată lumea dorește să respectăm uh, timpul. Nu știu dacă domnul uh, raportor general dorește să aibă o reacție. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și mulțumesc și colegei eh, Beres. Am eh, luat notițe, am scris eh, principalele elemente pe care mi le-ați transmis. În încheiere aș vrea să reacționez la ce ați spus. E adevărat că deocamdată Uh, nu vorbim uh, despre nimic concret pentru că nici măcar nu avem uh, proiectul preliminar de buget din partea Comisiei. Ne va parveni doar la sfârșitul lunii mai. În ce privește securitatea și apărarea, dumneavoastră pe bună dreptate ați vorbit despre faptul că aceste resurse trebuie garantate. Noi suntem de acord că noul buget pentru apărare trebuie să fie suficient de bine finanțat, dar acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul proiectelor deja existente. Uh, regula uh, de la Comisia de Buget este că dacă se doresc noi linii bugetare, noi cheltuieli, acestea trebuie să fie finanțate din resurse uh, proaspete și să nu se ia bani de la alte proiecte care deja există și uh, nu trebuie să se facă pe uh, spuza uh, bunăstării cetățenilor europeni. V-am spus, am scris tot ceea ce mi-ați spus în ce privește agențiile și rolul acestora. De ani de zile asistăm la faptul că 5% uh, din uh, um, funcționarii din Uniunea Europeană în fiecare an uh, își termină contractele și nu sunt uh, înlocuiți. Dar ar trebui să fim atenți, pentru că agențiile trebuie să poată să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții și acest lucru presupune nu doar resursele bugetare, ci și umane. Mulțumesc! Having in mind what Miss, uh, uh... Mă gândesc la cele spuse de doamna Beres, e o veste bună că pentru cei de la ICON există chestiuni mai importante decât banii. Să zicem că e un mesaj pozitiv. Acum și o veste proastă în ce privește calendarul. El va fi foarte strâns, având în vedere că încă nu avem un raport. Acordul deci în 11 iulie va avea loc uh, examinarea uh, raportului. Termenul pentru amendamente va fi imediat, 18 uh, iulie, uh, examinarea amendamentelor și votul la ECON 29 uh, august. Deci vă rog să vă notați în agende și după aceea urmează calendarul pentru buget, calendarul obișnuit. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, aș dori să mulțumesc și invitatului nostru. Majoritatea colegilor pentru punctul următor lipsesc, deci facem o pauză de 10 minute.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 but the rest we should go system. Mm. So I, I really don't understand. She switched it with because it seems to be a bit technical. It's so political. I, and it's so important. So the Yeah. It's is huge importance in the effects as well. I'm amazed that it was so politicized, that nic nic tu tak. Já vím, já jsem říkal, že v pět vyrazím. Když teďka tu ty ryby tady měla být, jako, počkáme, tak on tady není kromě Hybnerové nikdo. Tak.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 So, dear colleagues, um, we can start. Dragi colegi, cred că putem începe punctul 14 de pe ordinea de zi. Modificarea EMIR. Țările terțe și supravegherea CP-urilor Raportoarea este Danuta Hübner. Au fost depuse 610 amendamente și activitățile sunt avansate când vine vorba de redactarea amendamentelor de compromis și aș dori să mulțumesc raportoare pentru angajamentul său pe acest dosar deosebit de important și te rog, Danuta, ai cuvântul. Îți mulțumesc foarte mult, Roberto, ai menționat câteva chestiuni pe care nu va trebui să le mai repet. Ce aș dori să spun este că acum lucrăm la cele 40 de amendamente de compromis propuse și analizând amendamentele, a reieșit un acord larg între, între grupurile politice majore și între colegii care fac parte din echipa de negociere și cred că pot să vă spun că pe elementele principale ale acestui regulament sper să putem ajunge la un acord între majoritatea dintre cei implicați. Chestiunile pe care aș dori să le menționez. Contrapărțile centrale din Uniunea Europeană și, într-un sens mai general, întregul sistem de supraveghere. Am convenit să există același sistem pentru supravegherea CCP-urilor UE și pentru CCP-urile din statele terțe. Desigur, va fi nevoie să facem câteva modificări, însă suntem de acord pe acest punct. Ne-am îndepărtat de asemenea de propunerea Comisiei Europene și în uh, cadrul ESMA, pornim de la uh, regulamentul privind ESMA, propune crearea unui comitet intern al ESMA care să se ocupe de supraveghere, după cum am spus, atât al CCP-urilor din UE cât și din state terțe, am ajuns la un acord ieri, să vedem dacă va dura. Uh, componența acestui comitet, uh, cât de mare ar trebui să fie, ar urma să facă parte din el membrii permanenți, membrii nepermanenți, membrii invitați să participe în calitate de observatori și în uh, acest context, în urma propunerii lui Roberto, am decis să includem și uh, dispoziții privind uh, modul în care acest comitet de supraveghere să compară în fața Parlamentului European să poată fi monitorizat de Parlament. Am convenit de asemenea modul în care comitetul respectiv urmează să-și ia decizii printr-un sistem de vot și creăm o legătură între decizia luată de comitet, acest comitet de supraveghere și rolul comitetului de administrație din ESMA și când vine vorba de supravegherea în sine a CCP-urilor din Uniunea Europeană, am convenit întărirea colegilor, un lucru important în acest context. Am, de, am decis de asemenea să întărim poziția ESME, ESMA în cadrul acestor colegii și am convenit de asemenea principiile fundamentale, aș spune, al uh, diviziunii muncii între autoritățile competente naționale și ESMA. Am creat un uh, sistem care ar putea fi numit basketing. Este vorba de un sistem cu trei nivele, cu autoritățile competente naționale care trebuie să obțină uh, consimțământul obligatoriu din partea ESMA pentru anumite decizii, apoi o altă categorie de decizii în legătură cu care ESMA ar trebui să fie consultată și o altă categorie, un al treilea coș în care deciziile pot fi luate de către autoritățile competente naționale fără a cere părerea ESMA sau a consulta ESMA într-un fel sau altul. Și rămâne de văzut cum vom umple aceste trei coșuri cu deciziile uh, respective. În ceea ce privește supravegherea CCP-urilor din state terțe, am convenit să păstrăm aceeași arhitectură de supraveghere ca pentru CCP-urile UE. Și aici există sistemul tiering pe diferite uh, categorii. Uh, plecasem de la această idee a unor categorii diferite, tiering și pentru CCP-urile europene, însă nimeni nu a fost de acord cu mine și eu am, am adoptat conceptul basketing pe coșuri. Uh, Întregul grup va face parte din Tier 1, din categoria 1, CCP-uri uh, neimportante din punct de vedere sistemic, în legătură cu care supravegherea de către ESMA nu se va schimba. Va exista și categoria 2, CCP-uri importante din punct de vedere sistemic, care vor face obiectul unor uh, dispoziții uh, mai stricte de supraveghere vor trebui, aceste CCP-uri vor trebui să pună în să respecte în totalitate Envir și în fine există uh, și a treia categorie, categoria 3, rămâne de văzut care va fi denumirea finală, este vorba de CCP-urile care au o importanță sistemică atât de mare încât uh, este posibil să uh, le fie refuzată recunoașterea de către Comisia Europeană. Și sunt listate criteriile care trebuie să fie examinată de comisie înainte de a pronunța o asemenea decizie, criterii care trebuie să fie examinate de comisie și de ESMA în momentul în care decid refuzarea recunoașterii acestor CCP în Uniunea Europeană, pornind de la importanța lor pentru piața financiară a Uniunii Europene. Există apoi un sistem pe care sper că cu toții ve- îl veți privi ca unul uh, important, uh, memorandumul de înțelegere între autorități de supraveghere al Uniunii Europene, când vine vorba de CCP-urile care fac parte din prima categorie, din a doua categorie, îmi cer scuze, și dedicăm o atenție specială memorandumurilor și respect, implementării acestora în practică. Am prevăzut diferite consecințe concrete dacă memorandumurile respective nu sunt respectate de autoritățile de supraveghere din state terțe. Este prevăzută de asemenea crearea unui colegiu de supraveghere, de, de uh, supraveghere dedicat CCP-urilor din state terțe, vis-a-vis -vis de care există un acord larg și considerăm că deciziile de recunoaștere trebuie să fie re, uh, revizuite, existând două categorii, în funcție de cantitatea instrumentelor financiare în uh, moneda sau în moneda ale Uniunii Europene care sunt uh, compensate de uh, CCP-uri. Acest lucru urmează să fie clarificat prin niște STR-uri. Uh, CCP-urile importante urmează să fie revizuite la fiecare 2 ani, celelalte doar la fiecare 5 ani. Există apoi criterii foarte clare pentru ESMA, pentru a stabili diferitele categorii, pentru a plasa o contraparte centrală în una din cele trei categorii, criterii care sunt aliniate standardelor internaționale, am ținut seama mai ales de uh, um, activitățile Comitetului de la Basel pentru evaluarea importanței sistemice în uh, sectorul bancar și în standardele IOSCO vis-a-vis -vis de CCP-uri. Cred că în mare parte aceste criterii au fost deja convenite Punctele pe marginea cărora mai avem muncă de, fă- de, de, de făcut este chestiunea băcii centrale emitente și rolul băncilor centrale în supravegherea cercetărilor respective. Sunt chestiuni pe care trebuie să le examinăm cu mai mare grijă pentru a ne asigura că există o coerență a întregului proces de supraveghere din punct atunci când vine vorba de rolul care revine băncilor centrale. Este posibil să fie uh, nevoie să mai discutăm um, de cât de detaliate vor trebui să fie criteriile menționate și un alt lucru menționat asupra căreia voi, reveni, voi reveni la cu ocazia reuniunii comune Econ-AFCO, a trebuit să în cont de această distinție între modificarea articolului 22 din statutul BCE și modificarea EMIR pentru a ne asigura că rolul băncii centrale este reflectat în mod adecvat în ambele acte legislative. Însă, după cum am spus, voi reveni asupra acestui punct uh, mai târziu. Pentru că are o relevanță mai mare pentru discutarea modificării articolului 22. Mulțumesc, Danuta. Este rândul meu acum, în calitate de raportor din umbră în numele S și D. Aș dori să-ți mulțumesc, să mulțumesc uh, și celorlalți raportori din umbră pentru cooperarea excelentă. Cred că facem o treabă foarte bună pentru a găsi compromisuri și pentru a rezolva o serie de chestiuni foarte complicate. Majoritatea elementelor menționate de tine sunt împărtășite de întreaga, de noi și de întreaga echipă de negociere, ceea ce ne dă speranțe că vom putea să avem o majoritate solidă cu ocazia votului. Intrând în detalii pe câteva chestiuni menționate de tine, când vine vorba de guvernanță, după cum ai spus, am făcut această decizie de a respecta prevederile din EMIR pentru a evita o suprapunere cu revizuirea mandatului ESMA. Cred că, dincolo de problema cifrelor, Comitetul de supraveghere, așa cum uh, îl structurăm noi sau cum ne dorim să arate, ar putea să fie un candidat foarte bun uh, care ar putea să funcționeze și în momentul în care vom revizui mandatul ESMA. Deci, chiar dacă există o distinție între cele două dosare, este posibil să profităm de această idee pe viitor. Un comitet mai extins ar fi mai bun pentru ca gradul de asumare să fie unul mai bun când vine vorba de această sarcină comună. În același timp trebuie să înțelegem că este vorba de o, o instituție europeană. O instituție europeană aleasă pe plan uh, european, la fel ca și Comitetul European de Risc uh, Sistemic. Este bine că sunt, pre, sunt prevăzute și proceduri de monitorizare democratică, există un consens și vis-a-vis -vis de uh, necesitatea uh, supravegherii uh, și controlului uh, democratic din partea Parlamentului. Ținând seama de cât de delicat este acest punct, am ajuns la concluzia că această abordare bazată pe diferite coșuri ar fi cea mai adecvată pentru a găsi, a găsi un sprijin cât mai larg peste organizație și acest tip de organizare. De asemenea, o clauză puternică de revizuire ar trebui să fie inclusă pentru ca această abordare bazată pe diferite coșuri să fie percepută ca o soluție mai degrabă temporară înspre un sistem mai complet de supraveghere europeană. Acestea fiind spuse, după cum ai spus și tu, vor exista trei categorii de risc și în acest moment evaluăm uh, uh, modul în care vom defini cele trei categorii de risc. Poziția grupului nostru politic este de a uh, de a încerca să implicăm cât mai mult nivelul Uniunii Europene, ESMA, neignorând în același timp rolul autorităților competente naționale în anumite domenii. Deci, să avem o abordare dinamică, îndreptată însă înspre o supraveghere europeană totală. În ceea ce privește Banca Centrală de Emisie, după cum a explicat uh, Danuta, Există posibilitatea alăgirii listei prin acte delegate. Ne-am gândit și la posibilitatea introducerii unei clauze care să participe băncii centrale europene să treacă la acțiuni în situații excepționale, în măsura în care măsurile respective sunt legate strict de uh, îndeplinirea mandatului BCE legată de politica monetară, buna funcționare a mecanismului de transmitere a acesteia și așa mai departe. Am depus un amendament în acest sens, un punct de plecare de sigur pe care putem să-l ajustăm și nu trebuie să uităm că există o legătură strânsă cu următorul punct de pe ordinea de zi, artic- modificarea articolului 22. În ceea ce privește recunoașterea statelor terțe, am reușit să încadrăm mai bine diferitele categorii, diferitele responsabilități, salvgardând substanța logicii uh, propunerii Comisiei Europene. Un regim special pentru CCP-urile de o importanță uh, sistemică și posibilitatea uh, instrumentului extrem de relocare este o posibilitate extremă, însă trebuie să fie o opțiune care să nu rămână doar pe hârtie. Drept urmare, cred că ne apropiem de un compromis rezonabil în acest domeniu. Venind cu câteva clarificări, în rândul, în cadrul considerentelor, tocmai pentru a liniști preocupările manifestate vis-a-vis -vis de acest nou sistem de uh, care pleacă de la diferite uh, categorii. Există instrumente uh, derivate din domeniul agricol, de exemplu, care reprezintă un risc minor membrilor compensator dintr-o contraparte centrală și ar trebui să în cont de riscul redus uh, reprezentat de asemenea instrumente de, uh, derivate uh, agricole. Deci, cred că mai avem nevoie de puțin timp pentru a clarifica faptul că nu vom recurge la acest instrument pentru a produce o fărâmițare uh, nenecesară a pieței, păstrând în același timp caracteristica principală a acestui nou sistem, așa cum a fost ea definită. În ceea ce privește revizuirea, am depus un amendament pentru o, un proces mai proporțional de, din partea ISMA pentru recunoașterea statelor terțe de 2 ani, atunci când este clar că există un număr suficient de mare de instrumente, dacă se depășește un anumit prag, dacă nu, Uh, o revizuire la, a deciziilor la 5 ani este absolut suficient. Acesta, aceasta este direcția amendamentelor pe care le-am depus și, după cum am spus, mi se pare că este posibil să redactăm uh, o variantă comună a textului și mulțumesc Danutei și uh, colegilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut. Și acum, nu știu, un locuit pe chei, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Vorbesc în numele lui Kay Swinburne, care se scuză pentru că nu poate să fie prezentă și am să citesc declarația pe care mi-a trimis-o. Mai întâi mulțumește raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru comentariile de până acum. Amendamentele depuse reflectă mai multe uh, Uh, poziții cheie pentru ECR, rolul Autoritatea Națională de Supraveghere, importanța uh, acordată țărilor care nu sunt în zona euro și uh, faptul că acest sistem trebuie să fie competitiv. Există mai multe amendamente depuse de colegi care în mod normal sprijină aceste poziții. Există mai multe amendamente depuse de diferite grupuri parlamentare care arată că e important ca autoritățile naționale de supraveghere să aibă un rol consolidat și propunerea domnului Gualtieri de a crea o posibilitate acordată um, GCP-urilor din țările terțe de a se asocia, ni se pare că este o bună idee. Această nouă entitate ar trebui să fie responsabilă și de asemenea uh, independentă. În ce privește rolul băncii centrale, și a băncii care emite CCP-urile, uh, doamna raportor spune că mie nu mi-a plăcut ideea că banca ar avea un drept de veto asupra deciziilor prudențiale. Noi preferăm amendamentele care sublinează rolul pe care îl are Banca Centrală și anume în privința politicii monetare. Procedura de conformare și cea de explicare ni se pare a fi binevenite, mai ales pentru băncile din afara zonei euro și care ar avea un rol de supraveghere asupra CCP-urilor din aceste uh, state. În ce privește amendamentul 61, uh, care vorbește despre situații excepționale, noi uh, uh, ne gândim că trebuie să găsim o soluție la această chestiune dificilă în cadrul întâlnirilor de uh, raportări din umbră. Politicile de alocare. ECR nu consideră că este o opțiune responsabilă. Credem că s-ar ajunge la o fragmentare a pieței, s-ar mări inegalitățile și costurile și am avea CCP-uri mai puțin robuste și mai puțin competitive. De aceea ne place amendamentul 476 recunoaștem acele amendamente care stabilesc un cadru, uh, mai ales 474 de la ALDE, 478 al Ninei Gil și 479 de la Thomas Mann. Probabil cunoașteți cu toții conținutul acestor amendamente. Și ne place și uh, amendamentul raportorului care cere o evaluare de impact cuprinzătoare înainte de a face acest pas. Nu suntem de acord cu amendamentul um, domnului Clint 474 pentru că credem că se lătură proporționalitatea din regimul de supraveghere și ar fi dăunător pentru sistemul actual de uh, uh, contraasigurare. Noi așteptăm uh, să continuăm discuțiile cu raportorul din umbră și așteptăm cu nerăbdare și negocierile care vor urma. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Iacek! Vă mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a mulțumi raportoarei și uh, biroului său. S-a muncit foarte bine, în mod foarte eficient, acest lucru este valabil și pentru ceilalți raportori din umbră. În ce privește aspectele prioritare pentru noi? Uh, supravegherea internă a CCP-urilor, suntem de acord cu raportoarea că ar trebui să avem un sistem care să fie sub egida ESMA. De aceea am depus amendamente ca să vedem cum am putea să avem o asemenea structură funcțională. Credem că ar trebui să existe mai mulți membri la Comitetul de Supraveghere decât ce scrie în raport și de aceea am sprijini uh, ideea de a avea un președinte, un președinte uh, Uh, de sprijin și membrii permanenți ai acestui comitet de supraveghere. În ceea ce privește recuperarea și um, um, rezoluția CCP-urilor, suntem de acord cu propunerile raportoarei. Autoritatea națională competentă în evaluarea conformității uh, CCP-urilor față de acest regulament, inclusiv la aspectele uh, legate de aspectele financiare, operative și de uh, securitate cibernetică. Noi considerăm că ar trebui să se facă o supraveghere în mod constant a CCP-urilor și să evaluăm dacă uh, instituțiile financiare sunt uh, suficient de rezistente pentru a face față șocurilor de pe piețele financiare. Credem că ar trebui să existe un mecanism care să permită Comisiei Europene să permită retragerea recunoașterii unui, anum, unui anumit uh, CCP dacă se consideră că există un risc sistemic uh, uh, um, dovedit pentru sistemul financiar european. Pentru a aplica un asemenea mecanism avem nevoie de un proces bine detaliat, ar trebui să existe o decizie de retragere și apoi o entitate care să supravegheze punerea în aplicare acestei decizii de retragere. Și vrem să atenuăm oricare riscuri uh, suplimentare care ar uh, um, rezulta din uh, dorința CCP-ului de a reloca de a-și reloca activitățile. Dacă uh, există mai multe riscuri decât avantaje pentru stabilitatea uh, sistemului financiar pentru un anumit CCP, atunci recunoașterea trebuie de asemenea retrasă. Autoritatea de supraveghere poate să evalueze oricare CCP ca să determine în ce categorie trebuie încadrat și de asemenea ar trebui să existe servicii uh, clasificate între categoria 1 și categoria 2, astfel încât autoritatea de supraveghere să aibă o capacitate mai mare de a uh, verifica adecvarea. Cred că Parlamentul European uh, are abordarea uh, potrivită și uh, deocamdată suntem mulțumiți de felul în care evoluează discuțiile. Mulțumesc, domnul Lam. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și doamne raportor Danuta, suntem de acord cu ce spui tu, că trebuie să avem mai mult uh, um, supraveghere și mai multe reglementări în ce privește CCP-urile, noile CCP-uri, pentru că există un nivel mai ridicat de risc, avem nevoie de abordare europeană, astfel încât ESMA să poată să obiecteze față de deciziile luate de autoritățile naționale. Vreau să vorbesc despre amendamentul articolul 21a3, um, unde se cer măsuri specifice uh, într-un cadru bine delimitat din partea autorităților naționale de supraveghere dacă um, um, CCP-urile nu reacționează. Articolul 26a, ce se întâmplă dacă există un dezacord cu NCA-urile, în ce privește o mai mare implicare a băncilor centrale, eu cred că aici trebuie să găsim un echilibru. Avem nevoie de o consultare a băncilor centrale înainte de a se lua măsuri legate de lichiditățile și cerințele de um, uh, stabilire și de um, um, um adresate CCP-urilor. De asemenea, dacă există uh, probleme uh, Uh, cu sistemul financiar, nu trebuie să ne uh, pierdem din vedere rolul băncilor centrale uh, pe piața monetară și s-ar putea uh, suprima licențele acordate acestor CCP-uri. Întotdeauna sunt puțin îngrijorat atunci când încercăm să punem prea mult accentul pe băncile centrale și uităm că ar putea să existe conflicte de interese. Suntem de acord atunci când se spune că Comisia Europeană încearcă să repare o slăbiciune a actualului regim pentru că ne bazăm prea mult pe autoritățile de supraveghere din țările terțe. Sistemul de clasificare ni se pare destul de adecvat, proporționat, deși suntem de acord cu faptul că în, în prima categorie ar trebui să se uh, specifice mai bine criteriile potrivit cărora sunt împărțite CCP-urile pe categorii articolul 25.2c, unde Comisia este mandatată să adopte un act delegat pentru a specifica aceste criterii, am putea să fim de acord și, de asemenea, um, ar trebui să existe um, um, posibilitatea de a revoca CCP-urile din țările terțe care reprezintă un risc sistemic doar în urma unei proceduri de consultare. Iar în ce privește 25.2BB, uh, cum facem ca să um, evităm că o CCP, după ce i-a fost revocată licența, creează o filială și apoi prin această filială cere o nouă licență. Înțelegem abordarea dumneavoastră, dar suntem puțin îngrijorați de faptul că s-ar putea să creați prea multe niveluri de competență. Știm că există, că așteptăm uh, revizuirea autorităților de, de supraveghere, care va fi în curând publicată și uh, această idee de a avea un uh, vicepreședinte al Comitetului de Supraveghere al CCP-urilor, nu știu dacă e bine, am putea să ne bazăm, să numim directorul ESMA, Văd că domnul Luca deja a plecat. Eu înțeleg uh, toate ce se întrebă despre fragmentarea pieței, dar vreau să răspund, mai ales în atenția membrilor ECR, că și democrațiile sunt fragmentate. Nu avem o democrație globală și dacă vrem ca piețele să fie supuse democrației și nu invers, este normal că atâta timp cât nu avem o democrație globală, să nu avem piețe globale. Avem fragmentare atâta timp cât democrația va fi fragmentată, dar democrația este pe locul întâi. Thank you. Uh, I don't see Miss... Uh, domnul Carthy nu este. De la FTD nu e nimeni. Domnul Anemans, reprezentați FTD-ul, nu? Doamna Vinic a cerut cuvântul la intervențiile spontane. Da, vă rog. Colegul uh, Wolf uh, Klintz uh, ne-a transmis contribuția. Dragi colegi, colegul Wolf Klintz nu a putut participa la această ședință de astăzi și m-a rugat să vă citesc următoarea explicație care sprijină amendamentul 474 în care cere relocarea uh, claselor, uh, de tip clearing. Uh, Uh, Brexitul va avea un impact foarte puternic asupra sistem, uh, capacității sistemului european uh, de a-și juca rolul de bancă centrală pentru zona euro. Și deci ar putea să apară probleme în ce privește contrapărțile centrale care se ducă la probleme de lichiditate în zona euro. Compromisul raportoarei slăbește poziția Comisiei. Acest uh, compromis uh, nu ține cont de importanța sistemică a CCP-ului asupra sistemului european. Regatul Unit uh, nu mai dorește să aplice legislația europeană și deci Uniunea Europeană nu ar trebui ca stabilitatea sa financiară să depindă de bunul plac al Regatului Unit. Uniunea Europeană ar uh, trebui să-și uh, continue să își uh, protejeze moneda unică. aceste clearing houses, care au o importanță strategică pentru um, sistemul european, ar trebui, deci, să fie relocate pe teritoriul Uniunii Europene sau cel puțin în zona economică europeană. Dacă Regatul Unit hotărăște să facă parte din această zonă economică, nu ar trebui să se schimbe nimic ceea ce ar fi un uh, uh, punct în plus pentru Uniunea Europeană în negocierile cu Brexitul. Pentru a, pentru a evita impactul negativ asupra instituției financiare, domnul Clint a depus amendamente pentru a se asigura că doar uh, noile contracte semnate după perioada de tranziție, deci în 1 ianuarie 2021, ar trebui să facă obiectul clearing-ului în zona economică europeană, toate contractele europene. Chiar dacă Uh, durează 10 ani sau mai mult, ar trebui să rămână în vigoare după Brexit și nu ar trebui să fie din nou uh, să facă obiectul clearing-ului. Mulțumesc! Mulțumim! N-a mai cerut nimeni cuvântul la cash Pervanș Perez. Mulțumesc, doamnă raportor. Da, în acest dosar de la început am încercat să impunem ritmul nostru și având în vedere dezbaterile de la uh, Consiliu, e important să uh, face pași înainte. Trebuie să recunosc că nu am uh, studiat în detaliu toate compromisurile. Dar cred că în mare, cam totul figurează, dar mă preocupă ceva, un subiect de care încă nu am discutat și dacă mă înșel, vă rog să mă corectați. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să uh, sporim prerogativele ESMA. Apoi trebuie să supraveghem uh, corporațiile centrale în afara Uniunii Europene și în Uniunea Europeană. Am discutat despre acest subiect uh, atunci când am uh, discutat pentru prima dată textul dumneavoastră, dar nu ați menționat prerogativele speciale în situații de urgență. Pentru că dacă avem de-a face cu riscuri sistemice, trebuie să încercăm să anticipăm și aceste cazuri uh, de urgență, situații de urgență în care ESMA să intervină, în ce condiții. Și apoi, în ce privește democrația, nu pot să mă abțin mm, unde e pisica, unde e șoarecele. Dar dacă avem uh, actori care nu au de-a face de democrații care nu sunt fragmentate sau democrații care sunt fragmentate datorită situației uh, naționale, prerogativelor uh, naționale care sunt prea puțin transferate, cred că Parlamentul European trebuie să corecteze această situație. Și deci o supraveghere europeană sporită cu controlul exercitat de Parlamentul nostru mi se pare indispensabilă. Și o ultimă observație. În ce privește revizuirea autorităților de supraveghere, am înțeles că propuneți un sistem special pentru supravegherea contrapărților centrale, dar eu aș dori ca supravegherea să țină cont sau să fie integrată și în revizuirea uh, în curs autorității, situației autorităților de supraveghere și când vom uh, discuta uh, cu ocazia revizuirii ESMA problema guvernanței, să ne asigurăm că unul dintre vicepreședinții Comitetului Executiv să fie președintele Consiliului de Supraveghere pe care îl propuneți. Apoi, în ceea ce privește numărul ideal al membrilor acestui organ, aici nu am o uh, idee preconcepută, dar cred că un organ executiv, dacă vrem să fie eficient, nu ar trebui să fie prea vast. Dacă ne uităm la funcționarea băncii centrale, ne putem face o idee. Sau, dar știm și ce funcționează și ce nu funcționează. Bineînțeles că Banca Centrală Europeană e un uh, exemplu pozitiv. Uh, are șase membri având în vedere prerogativele uh, propuse, n-am ajuns încă la o uh, cifră definitivă, dar cred că ar fi bine să ne gândim, să mai chipzuim, încă o dată făcând legătura cu noua guvernanță care urmează să fie lansată a ESMA. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Gianni von Robertson. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să salutăm eforturile depuse de către Parlamentul European și progresele înregistrate. Ne bucurăm să constatăm că, de faptul că Parlamentul susține uh, elementele cheie din propunerea Comisiei. În ceea ce privește supravegherea CCP-urilor din uh, țări terțe, salutăm eforturile de a ține cont de importanța sistemică a CCP-urilor pentru uh, Uh, Uniunea Europeană. Salutăm și eforturile de a ne asigura că există o supraveghere uh, independentă sub forma ESMA și salutăm și eforturile de a consolida uh, um, implicarea băncilor centrale. Dar există câteva domenii și aici încă o dată subliniez dacă am înțeles bine textul, în care Parlamentul e rugat să se mai gândească și poate chiar să clarifice poziția sa. În primul rând, în ceea ce privește conformitatea comparabilă, am dorit să spunem că aceasta vizează felul în care uh, un CCP dintr-un țărtar uh, terț uh, reprezintă cadrul, uh, deci reprezint, uh, respectă cadrul european. Trebuie să ne asigurăm că textul reflectă foarte bine această idee pentru a evita neînțelegerile. Ar trebui să fim uh, prudenți Uh, în legătură cu introducerea supravegherii suplimentare pentru CCP-urile uh, importante din punct de vedere sistemic. Un CCP uh, nu ar trebui să fie recunoscut decât dacă este de importanță sistemică Uh, pentru sistemul european. Deci prevederile de la articolul 2b nu sunt uh, uh, suficiente. Ar putea să implice uh, subminarea stabilității financiare. Iar în ceea ce privește supravegherea CCP-urilor din țări terțe, trebuie să ne asigurăm că băncile centrale se ocupă de acest lucru și deci că se reflectă în text Acum, în ceea ce privește supravegherea CCP-urilor de către Uniunea Europeană, din Europeană, salutăm uh, ambiția Parlamentului European și mai ales rolul foarte important pe care îl propune pentru ESMA. Însă, aș dori să evidențiez un aspect, uh, respectiv, uh, deci CCP-urile europene, nu știu dacă am înțeles bine ce spune doamna Hub, dar se pare că există uh, uh, evoluții în acest domeniu. Credem că toate CCP-urile europene sunt, uh, au o importanță sistemică pentru Uniunea Europeană și în propunerea Comisiei toate CPC-urile uh, trebuie să facă obiectul supravegherii și deci să nu fie diferențiere în funcție de profilul de risc al CCP-ului, CPC-ului. Mulțumim! Da, ați înțeles-o bine pe raportoare? Acesta este motivul pentru care am trecut la abordarea pe bază de mai multe coșuri, așa cum a spus raportoarea. Da, nu, ta, te rog, dorești să tragi concluziile? Da. Aș dori să reacționez la contribuția colegului uh, Clint. Pregătim uh, un text legislativ care va avea uh, un impact pe termen mediu și lung asupra pieței. Nu venim cu un uh, text Deci noi nu ne lăsăm uh, mânați uh, de considerații de uh, ultim uh, moment. Din câte am înțeles, grupa de negociere pentru Brexit, uh, noi nu încercăm să ne antepronunțăm în ce privește uh, o eventuală sau nu retragere a Regatului Unit pe viitor. Nu ne ocupăm de astfel de uh, chestiuni și nu propunem măsuri ad hoc care ar putea să intervină în măsuri în, în situații de urgență. Deci mm, avem acest amendament, dar și altele care contravin uh, spiritului uh, acestui regulament și uh, rolului Parlamentului în acest domeniu. Aș mai dori să mai spun și că, bineînțeles că în prima versiune dinainte de Crăciun am încercat să colectez cât mai multe reacții. Au fost atât de negative în legătură cu aceste case de compensare Chiar dacă din când în când mă mai sună câte cineva care consideră că ar fi o abordare bună, dar am renunțat. Deci, uh, comisia, uh, aș dori să le spun că poate dormi liniștită, noi nu vom reintroduce acest uh, argument, poate doar la trilog în lupta cu Consiliul, dar deocamdată nu e cazul. În ce privește conformitatea, cred că trebuie să fie o neînțelegere. O să uh, încerc să revăd uh, formularea, nu înțeleg care e problema. În ce privește această supraveghere dublă, vă referați la amendamentele cuiva. Vor mai fi foarte multe amendamente care nu vor fi acoperite de compromisuri. Deci probabil că va fi un uh, amendament de sine sătător. O să vă pot transmite informații dacă doriți. În ce privește dimensiunea? Dimensiunea acestor uh, comitete. În general, uh, aceste subiecte sunt uh, negociate mai târziu. Nu are sens să hotărâm astăzi o cifră, poate nu va fi vorba de 6-7, va trebui la un moment dat să ne punem de acord pe o cifră, dar ne apropiem de o cifră care ni se pare rezonabilă. Am ascultat argumentele lui Roberto ieri am uitat, dar după aia am spus că ar trebui să fie reprezentate, să fie fi femei, să fie reprezentate și țările mici și țările mari. La început am uh, prezentat uh, o cifră mai modestă, tu spuneai că ar fi bine să fie un organ mai reprezentativ, uh, dar sper că nu vom avea dezbinări politice, dar în orice caz cu toții știm ce funcționează pentru că cred că suntem uh, cu toții de acord că acest organ s-ar putea să, care s-ar putea să fie considerat cam prea mare, dar ar trebui să uh, ne gândim și la natura temporară a abordării pe baza de coșuri uh, pe care o propunem. Nu se poate face peste noapte, deci vom avea și aici o eșalunare. Deci vom avea ceva evoluții, dar uh, trebuie să ne asigurăm că cei de la ESMA vor putea să uh, asume toată răspunderea care le revine în acest proces. Să nu uităm că ESMA uh, abia acum uh, începe cu activitate în acest domeniu al regulamentului nostru, deci trebuie să ținem cont și de acest aspect. De deci, ce dimensiunea comitetului va mai fi discutată, cred. Ați pus o întrebare legată de ESMA și nu de Banca Centrală ne ocupăm uh, separat de Banca Centrală. Dar în ce privește ESMA, bineînțeles că ne bazăm foarte mult pe uh, importanța memorandumurilor pentru schimbul de informații, dar uh, aceste memorandumuri devin un instrument foarte puternic pentru ESMA, dar și pentru Comisie. Deci, dacă autoritatea de supraveghere nu onorează angajamentul de a reacționa la situații care vor apărea s-ar putea să fim obligați să retragem recunoașterea acestui CPC. Deci prevedem și această posibilitate pentru situații uh, dificile. Aș dori să vă mulțumesc uh, și Roberto a făcut-o, dar aș dori să o fac și eu în numele meu. Aș dori să mulțumesc colegilor, nu doar eurodeputaților, ci și consilierilor care au fost implicați și asistenți. A fost o activitate tehnică foarte intensă, aș dori să le mulțumesc foarte mult și să sperăm că vom avea puterea să finalizăm acest dosar la timp și înainte de finalul mandatului să Uh, ajungem la forma finală a acestei legislații și să, începe, să se poată începe negocierile cu Consiliul. Ar fi minunat. În ce privește revizuirea autorităților de supraveghere, am încercat să facem ce putem ca să nu facem ceva care să uh, anticipeze pozițiile și ideile dumneavoastră și de aceea avem această structură, structura internă pe care am pregătit-o și și în alte privințe am încercat să nu ne antepronunțăm. Fără să fie în detrimentul regulamentului, sper. Am încercat să obțin cel puțin acest lucru. Um, am vorbit despre, despre a, situațiile de urgență. Deci situațiile de urgență. Da, am înțeles. Eu am, credeam că vorbiți despre ESMA. Includem și asta, spune președintele, dar ne ocupăm și de acest subiect. Chiar ieri am discutat cu uh, uh, Banca Centrală Europeană, ieri și alaltă ieri. Dar facem o diferență foarte clară între articolul 22 în care procedăm astfel încât să include posibilitatea pentru uh, BCE să intervină, dar uh, pentru banca uh, centrală sau emitenții de acest tip avem obligația de schimb de informații. Nu puteam să includem acest lucru în EMIR, dar vom proceda astfel la articolul 22. BCE va, uh, deci nu va fi îngrădită în competențele sale. Va putea să reacționeze în situații de urgență. Deci uh, să zicem că miezul figurează deja în text. Mulțumim. Yeah, exactly. We, we are reflecting because there are some amendments, including one that envisages. Dar, într-adevăr, prevedem această posibilitate de, acti- de a acționa în situații de urgență. Ne ocupăm de ea. Dar, totuși, instrumentul principal uh, trebuie să fie prevăzut în statutul uh, BCE. Intervenție fără microfon din sală. Uh, ieri discutam, am avut o propunere, uh, vom uh, pregăti o nouă formulare mai bună, dar, în orice caz, va figura ca prerogativă în statut. Da, așa este. Încă n-am ajuns ieri la o concluzie definitivă. Nu, președintele. Așa cum am spus, avem ceva amendamente. E o opțiune pe care o studiem, ne mai gândim la formulare. Deci chiar eu am un amendament, l-am depus, nu e un secret. Să vedem însă care va fi uh, propunerea finală din compromis. Bun. Mulțumim foarte mult raportoarei și aș dori să le mulțumesc și să-i felicit pe colegi, pe colaboratori pentru sprijin. Avem un calendar foarte ambițios, după cum știți. Avem un vot prevăzut pentru 16 mai. Sigur că rămâne ca data să fie confirmată, sper să fim gata, dar în orice caz aș dori să Mulțumesc Danutei pentru implicare. Avem o echipă foarte bună, ținem aproape, deci uh, sperăm să menținem calendarul, să putem să-l menținem. Dacă nu vom fi gata, atunci putem face o mică amânare, sigur, dar indiferent dacă va fi vorba de 16 mai, mai sau uh, o săptămână sau două mai târziu, Sperăm să ne finalizăm această primă lectură uh, cât mai repede pentru a începe trilogul cu uh, președinția în curs. Deci eu mă angajez public în acest sens. Bineînțeles că, în ce privește data exactă a votului, mai bine să o menținem pe cea stabilită, pentru că uh, ne încurajează, ne stimulează și să ne mișcăm foarte repede. Uh, dar sigur că la momentul respectiv vom mai confirma data. Deci, încă o dată, mulțumim foarte mult. Am terminat chiar puțin mai repede decât uh, uh am uh, prevăzut. Nu putem să începem următoarea reuniune pentru că este o reuniune cu AFCO, deci trebuie să facem o pauză. Deci avem o pauză de 15 minute. Mulțumesc!